Bună ziua! Haideți să începem lucrările comisiei noastre. Avem o reuniune care va dura două zile. Vom trece în revistă rapid chestiunile legate de formă. Nu sunt obiecții legate de ordinea de zi, așadar putem adopta proiectul de ordine de zi. Această reuniune este transmisă pe internet. Nu avem interpretare în cehă, malteză, slovacă și irlandeză. Vă rugăm să ne scuzați. Cred că, ca de obicei, putem să adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 27-28 februarie și cel al reuniunii comune pe care am avut-o în 28 februarie cu Comisia FAM. Cu această ocazie am vorbit despre raportul din proprie inițiativă referitor la rolul femeilor în zonele rurale. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Siegfried Mureșan. Bine ați venit! Reprezentați Comisia pentru Bugete. Sunteți raportor general pe bugetul 2018. Ne bucurăm să vă avem alături de noi astăzi și dorim să vă și felicităm pentru că ați primit un raport atât de important. Și ne bucură, după cum spuneam, vizita dumneavoastră aici, și ne bucurăm că avem ocazia să vă ascultăm și de asemenea să vă prezentăm poziția noastră. După cum știți, Tibor Sani este raportorul nostru, este și el prezent în sală și cred că cel mai simplu ar fi să începem cu câteva observații introductive. făcute de colegul Sani, după care îi vom da cuvântul domnului Mureșan. Iată, domnul Sani ne va spune totul. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să vă spun tot. Însă, înainte, aș vrea să-i salut pe toți cei din sală și în, îndeosebi pe domnul Zicfrid Mureșan. Apreciez interesul său și dorința de a participa la reuniunea noastră de astăzi. Cred uh, că în toate domeniile bugetul e foarte important și în fiecare an e foarte important, însă anul acesta uh, Cred că bugetul va fi uh, foarte prioritar pe ordinea de zi a Parlamentului European din motive diverse pe care le voi expune în cele ce urmează. Dragă Siegfried, vreau să mă adresez în special ție, însă pot să prezint uh, și câteva din opiniile colegilor de la uh, de la Comisia de Cultură, pentru că am primit uh, și de acolo contribuții din partea colegilor, ceea ce subliniază cât de important este acest dosar. La modul general, aș vrea să vă spun că rolul uh, agriculturii și dezvoltării uh, rurale pentru atingerea anumitor obiective UE este unul esențial. Domeniile pe care le menționez în proiectul de aviz pot uh, să se extindă și chiar să fie nelimitate, pentru că sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ne ocupăm. Am primit 67 uh, de amendamente și aproape toate prezintă idei puternice legate de agricultura și dezvoltarea rurală. Proiectul de aviz al comisiei noastre conține și câteva elemente noi care trebuie să fie consolidate. E vorba de uh, referirea la clauza uh, agricultorilor activi, la grupurile de producători, combaterea practicilor comerciale uh, neloiale sau așa numita abordare Smart Rule. Avizul comisiei noastre uh, dorește să salute noile observatoare de piață și să salute și uh, faptul că se pune accentul pe măsurile veterinare și fitosanitare. După cum știți, în ultimele luni am avut câteva momente dificile în uh, ceea ce privește protecția veterinară și fitosanitară în Europa. Situația pieței, de asemenea, merită o atenție sporită. După cum știți, la comisia noastră ne-am ocupat de volatilitatea prețurilor în agricultură. Și, uh, Siegfried, în mare măsură pot să îți confirm că volatilitatea prețurilor este un fel de otravă pentru viața rurală a Europei în general. Cred că situația dificilă a agricultorilor uh, de multe ori poate fi explicată prin acest element. De aceea, noi uh, dorim să spunem că este aproape imposibil să se facă un fel de reducere la bugetul uh, pentru agricultură, pentru că vom avea nevoie de rezerva de la rubrica 2 și de rezerva de criză și aceste instrumente trebuie păstrate pentru agricultură. De aceea nu susținem în niciun fel realocarea către alte sectoare sau alte idei similare. Aș dori să mai menționez și numărul mare de uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare ale comisiei, cred că majoritatea lor uh, merită sprijinul nostru. Și cred că toate țintesc o agricultură cu adevărat durabilă și proiecte reînnoite de exemplu, uh, proiectul satelor inteligente câștigă tot mai mult teren. Acest proiect a fost salutat de comisie și avem uh, șanse mari în uh, legătură cu viitorul PAC și politica agroalimentară. De asemenea, aș dori să vă rog să includeți ideile noastre în pachetul de compromis al Parlamentului European, care se va negocia la Comisia pentru Bugete. Și, dragă Siegfried, te rog să mai răspunzi la o întrebare. Poate e prea devreme. Nu am de gând uh, să te plasez într-o situație dificilă, Însă aș vrea să aflu părerea ta sau a Comisiei pentru Bugete despre Brexit și circumstanțele aferente. Pentru că există temeri puternice, chiar dacă nu în legătură cu 2018, în orice caz cu perioada care urmează, ne temem că agricultura va fi afectată. Cam atât voiam să spun la început. Nu am spus tot cum dorea domnul președinte, însă am reușit să menționez câteva puncte importante din perspectiva avizului Comisiei Agri. Mulțumesc mult! Poate că nu ați spus tot, dar ați reușit să spuneți esențialul. Îi vom da acum cuvântul domnului Siegfried Mureșan. Vă rog frumos! Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc pentru că m-ați primit în această după-amiază. E important pentru mine să discut cu comisia dumneavoastră acum în mai, pentru că în martie, la sesiunea plenară de la Strasburg, raportul meu privind orientările pentru bugetul Uniunii pe anul viitor a fost adoptat și din acel raport face parte opinia Parlamentului referitoare la prioritățile politice pentru bugetul pe anul viitor. Iar la sfârșitul uh, lunii mai, Comisia va prezenta proiectul de buget pe anul viitor și era foarte important să discut cu dumneavoastră despre prioritățile pentru bugetul Uniunii pe anul viitor, în primul rând, în al doilea rând, să vă spun că am fost și sunt gata să-i susțin pe fermieri, date fiind uh, ultimele evoluții. Tibor a vorbit despre potențiale crize, despre volatilitatea pieței și așa mai departe. Și în al treilea rând, și probabil că acesta este și cel mai important punct, este să vă ascult pe dumneavoastră în ceea ce privește situația de pe teren, și uh, nevoia de finanțare pe care o au agricultorii uh, europeni de la bugetul de anul, pe anul viitor. În primul rând, orientările adoptate în plenara din martie la Strasburg. Acestea au fost adoptate cu o mare majoritate și acesta este un lucru pentru care vreau să mulțumesc și colegilor de la Comisia Agri. Această majoritate foarte mare este importantă pentru că uh, vom avea o poziție forte în negocierile cu Comisia și Consiliul care se apropie. Comisarul Oettinger, în dezbaterea din plenară din martie, dar și în discuțiile de la Comisia pentru Bugete, a dat dovadă de o înțelegere deplină pentru prioritățile noastre politice a dovedit că le înțelege și și-a luat angajamentul de a prezenta un proiect de buget care să respecte prioritățile politice ale Parlamentului. Acestea sunt două, uh, două principale. În primul rând, creștere și ocupare și, în al doilea rând, securitatea cetățenilor. De ce cred eu că acestea sunt principalele elemente pe care să ne concentrăm în bugetul uh, pe anul viitor? Uh, pentru că în ultimii doi ani cele mai importante crize cu care ne-am confruntat uh, în Uniunea Europeană au fost criza migrației și a refugiaților și Uniunea Europeană a reacționat punând la dispoziție fonduri din bugetul Uniunii. Am pus la dispoziție tot ce am putut din bugetul Uniunii pentru a răspunde la criza migrației și a refugiaților, inclusiv fondul pentru Africa, instrumentul pentru Turcia, fondul MADAD, uh, și am făcut asta și era necesar pentru că valul de refugiați a fost foarte important, însă ne-am confruntat și cu priorități suplimentare la bugetul, pentru bugetul Uniunii. Situația economică nu se va îmbunătăți um, fără intervenție. De aceea spun că prima prioritate trebuie să fie creșterea și ocuparea. Trebuie să investim în acele domenii care ne fac uh, economia mai puternică, infrastructură, inovare, cercetare, IMM-uri, antreprenori, tineri antreprenori. Orizontul 2020, mecanismul conectarea Europei, facilitatea COSME, etc. În ceea ce privește securitatea, după cum știți, resursele financiare de la rubrica 3 și 4 sunt foarte limitate. Deci trebuie să vedem ce putem face cu resursele limitate pe care le avem la dispoziție. Și aici, cred că trebuie să consolidăm agențiile Uniunii care au responsabilități în domeniul JAI, pe de-o parte, și în al doilea rând trebuie să colaborăm cu Comisia și să vedem uh, ce proiecte au ei în domeniul susținerii cercetării în industria de apărare la nivel european și să ne susținem și vecinătatea imediată, dragi colegi, atât în sud cât și în est pentru că acelea sunt zonele de unde uh, apar provocări la adresa securității cetățenilor noștri. Pe lângă aceste două priorități majore, eu am orientări foarte clare în ceea ce privește agricultura. Agricultura este în mod clar una din principalele politici UE și nu doar din cauza sumelor semnificative pe care le alocăm de la bugetul UE, pe bună dreptate, ci și date fiind contribuțiile sale la securitatea alimentară și la gestionarea biodiversității în Uniunea Europeană. Așadar, eu am orientări foarte clare, susțin pe deplin agricultorii afectați de embargoul rus, de gripa aviară, de criza din sectorul cărnii, de criza din sectorul laptelui. Și cred că orientările adoptate în plenară Uh, sunt corecte și noi vrem să cerem Comisiei să fie dispusă permanent să-i ajute pe agricultori dacă se confruntă cu orice criză de-a lungul anului. Și deci acestea corespund cu ce ați identificat și dumneavoastră, volatilitatea pieței, a prețurilor, după cum ați spus, dar și alte potențiale crize care ar putea să aibă un efect asupra aprovizionării și calității uh, alimentelor Uh, disponibile pentru cetățenii europeni în lanțul alimentar. După cum știți, anul trecut la Comisia pentru Bugete am susținut uh, foarte mult reacția Comisiei Europene la criza din sectorul laptelui. Chiar uh, înainte de depunerea scrisorii rectificative de către Comisie, am făcut și noi un amendament uh, din partea Comisiei pentru Bugete, cerând să se aloce 600 de milioane de euro agricultorilor afectați din sectorul lactatelor. Și vreau să vă asigur că aceasta va fi poziția mea și pentru bugetul pe anul viitor. Ori de câte ori avem impresia că o criză este iminentă, vom fi alături de dumneavoastră să facem apel la Comisia Europeană ca să dea un răspuns rapid și convingător și să aloce sumele necesare. Pentru a face acest lucru, e foarte importantă comunicarea între comisia dumneavoastră și comisia noastră pentru bugete. Ne aflăm acum la începutul colaborării noastre, la începutul procedurii bugetare, însă eu, ca raportor general, îmi doresc ca în acest an și uh, în special în toamnă la consultările cu Comisia și Consiliul să mă bazez pe uh, opinia dumneavoastră, pe avizul dumneavoastră, să știu ce nevoi evaluați pentru anul viitor și să fim pregătiți să răspundem la eventualele crize. Ca să putem reacționa la situații de criză și să-i ajutăm pe agricultori, avem nevoie de o marjă suficientă la rubrica 2 și aici vreau să fie foarte clar, spun același lucru și Consiliului și Comisiei. Atunci când cadrul multianual pe șapte ani pentru perioada 2014-2020 a fost adoptat, nu s-au anticipat mai multe crize cu care ne-am confruntat până acum din, din 2014. Criza refugiaților, terorismul, securitatea. Trebuie să facem mai mult în aceste domenii, da, e clar, însă nu trebuie să luăm aceste măsuri în detrimentul politicilor tradiționale, cum este politica agricolă și politica de coeziune sau cercetarea, infrastructura poziția mea, inclusiv în fața comisiei, va fi de a cere un proiect de buget cu o marjă suficientă la rubrica 2, ca să putem răspunde la evenimente neașteptate ca cele menționate. Și desigur, ambii piloni ai PAC sunt importanți, plățile directe sunt importante pentru a îi sprijini pe agricultori, dar și dezvoltarea rurală. De aceea trebuie să ne asigurăm că avem suficiente credite de angajament, dar și suficiente sume disponibile pentru plata facturilor în ceea ce privește Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. În alte domenii, um, rata de absorție a fost mică la început și proiectele se dezvoltă foarte lent. După cum știți, regulamentul privind Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală stipulează că se poate continua cu aceleași uh, autorități de gestiune din 2007-2014, deci nu avem uh, problema de la coeziune. Trebuie să ne asigurăm că plățile sunt suficiente pentru că nevoile sunt oricum mari și în încheiere, domnule președinte, Uniunea Europeană nu poate da un semnal mai negativ decât să nu reușească să plătească facturile, să plătească sumele pe care le datorează agricultorilor sau oricăror altor categorii de beneficiari. În încheiere, domnule președinte, proiectele pilot. Ca și anul trecut, vom face un pachet de proiecte pilot pe care Parlamentul le va adopta și le vom propune la conciliere pentru finanțare. După cum știți, fiecare grup, fiecare membru are dreptul de a depune proiecte pilot și termenul pentru depunerea la Comisia pentru Bugete este mâine la ora 12 la prânz. Orice membru dorește să depună un proiect pilot sau o acțiune pregătitoare trebuie să le trimită la bugete până mâine la prânz. Și apoi comisia noastră le va trimite la Comisia Europeană pentru preevaluare. Cererea este mare și nu vom putea să înaintăm spre aprobare decât proiecte care au primit A sau B la preevaluarea Comisiei Europene proiectele care au primit note mai mici, C și așa mai departe, nu vor putea fi finanțate. Așadar, dragi colegi, dacă aveți idei de uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, vă rog să le depuneți până mâine la prânz. Ați fost informați, dar doresc să vă amintesc. Și apoi, dacă un proiect nu este trimis Comisiei pentru preevaluare, nu îl vor putea uh, depune. Mulțumesc pentru atenție, mă bucur să vă aflu aici, aștept cu nerăbdare să vă ascult. Și a, mai fost o întrebare legată de Brexit și mă bucur să răspund. Pe scurt, domnule președinte, impactul Brexit asupra bugetului Uniunii pe anul viitor Dat fiind că Brexitul nu se va întâmpla anul viitor și Regatul Unit va rămâne membru de plin al Uniunii Europene cu drepturi uh, și beneficii de pline, deci impactul va fi zero. Nu va fi niciun impact, însă, după cum uh, spunea deja Tibor, se constată deja o situație de nervozitate la toate negocierile bugetare. Știm cu toții în ce cadru discutăm Deși, după cum spuneam, Regatul Unit rămâne membru, vom continua să avem riscuri pentru viitor. Și vreau să spun două lucruri. În primul rând, la Comisia pentru Bugete analizăm tot mai mult problema resurselor proprii. Deci, Uniunea trebuie să se financeze prin resurse proprii, după părerea noastră. Și dacă am dori acum să introducem o nouă taxă la nivel european, chiar dacă se va deduce din taxarea la nivel național, e greu să explicăm oamenilor că nu, acest lucru nu va însemna o povară suplimentară pentru cetățean. Deci, părerea noastră este că ar fi mai bine ca o parte din impozitele și taxele existente la nivel național să fie transferate automat la nivel european, în locul contribuțiilor naționale. Însă totul se află într-o fază incipientă, va trebui să mai discutăm și cu Consiliul. Și ce vreau eu să spun este că ne preocupă ideea de a plasa bugetul UE pe baze mai stabile. Și, după cum am văzut săptămâna trecută, e important să știți, s-a petrecut o evoluție nefericită. Și anume, în 2013 am adoptat CFM-ul pentru 2014-2020. După cum am mai spus, atunci nu am uh, anticipat toate evoluțiile neașteptate care până la urmă s-au produs, de aceea e importantă uh, revizuirea CFM. Comisia a făcut o propunere de revizuire și unul din elementele sale principale a fost clauza de flexibilitate. Deci, dacă uh, considerăm că banii trebuie alocați mai bine, mai flexibil în a doua jumătate a CFM, atunci trebuie să putem lua această decizie împreună. Revizuirea CFM s-a negociat între cele trei instituții, noi ne-am adoptat poziția foarte rapid. Consiliul în principiu a fost și el de acord și a putut uh, să-și adopte poziția anul trecut, însă Regatul Unit uh, a blocat acest lucru și decizia nu a putut fi uh, adoptată. Deci e blocată până la alegerile din Regatul Unit. Deci Brexitul nu va avea un impact asupra bugetului pe anul viitor, însă Marea Britanie a blocat revizuirea CFM și astfel ne împiedică să avem un buget mai flexibil al Uniunii pe 2018. Împreună am decis că va fi nevoie de 200 de milioane de euro suplimentari pentru inovare și orizontul 2020 la sfârșitul acestui CFM, pentru că EFSI a avut un efect în acest domeniu și sunt și alte exemple în care flexibilitatea ar fi adus fonduri suplimentare unor, bugete care, unor proiecte care aveau nevoie de buget suplimentar, însă totul este blocat momentan până la alegerile britanice. Deci nu e un impact direct al Brexitului, însă poziția Regatului Unit complică lucrurile legate de această revizie. Mulțumesc, domnule președinte, mă opresc aici și aștept cu nerăbdare să vă ascult. Pan poseł ładnie to określił. Tyle z mojej strony. Vă mulțumim. Ați spus tot ce era de spus. Ați spus chiar atât de multe lucruri încât probabil că vor fi mai puține întrebări, pentru că deja intervenția dumneavoastră a fost foarte completă. Acum voi da un minut și jumătate fiecărui coleg. Domnul Belder, mai întâi, vă rog. Eh, eh. Mulțumesc mult, domnule Mureșan, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici alături de noi în calitate de raportor și pentru această ocazie de a avea un schimb de opinii. Cred că trebuie să recunoaștem că politica agricolă este o politică comună. Și Resursele financiare vin, direct, vin de la bugetul european. Statele membre cheltuiesc mult mai mult pentru sănătate, de exemplu, uh, din bugetul național. Deci lucrurile sunt, uh, nu, nu pot fi ușor comparate. Deci trebuie să uh, fim conștienți de această diferență. Sectorul agricol face față unor provocări din ce în ce mai mari și o politică bugetară robustă este necesară pentru ca sectorul să poate să ne ofere alimente sigure, de calitate, într-un mod durabil, um, folosind resursele naturale durabil. Voi aștepta cu nerăbdare raportul dumneavoastră uh, și um, sunt sigur că vom coopera bine. Europa. Putere minute. Ačiū pirmininkė, o... Urmează domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu domnului Mureșan pentru prezentarea acestui uh, raport. Înțelegem că politica agricolă comună este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, pentru uh, toți cei care lucrează în acest sector. Consider că sectorul agricol, după criză, abia Acum începe un pic să-și revină. Situația în zonele rurale este foarte dificilă. În 2015-2016, producătorii au pierdut uh, vreo 20% din veniturile lor și abia acum piețele au început să se stabilizeze. Am încercat să reglementăm mai bine piața laptelui pentru că ea să nu mai fie excedentară. Este clar că trebuie ca producătorii să creadă că activitatea lor este una durabilă. Dacă nu, se vor reorienta spre alte activități, spre alte sectoare. Trebuie să le asigurăm un nivel acceptabil al veniturilor. Pe de altă parte, producătorii uh, au dificultăți mari în a negocia împreună prețurile lor. De aceea trebuie să ia măsuri la nivel european și național pentru a le permite buna cooperare. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Herenț Garcia. Sí, gracias. Yo quiero mulțumesc, eu doresc să-i mulțumesc raportorului pentru buget, pentru că a venit să ni se adreseze, însă eu sunt îngrijorată pentru că este foarte probabil că anul viitor bugetul să fie supus din nou presiunilor care uh, provin din uh, criza migratorie. Nu s-a rezolvat problema Mediteranei și contextul nu cred că ne va fi favorabil cred că vor apărea și elemente neprevăzute în domeniul agricol pentru a continua să facem față problemelor cum ar fi embargo, embargo rus. Domnul raportor a menționat acest lucru și este conștient, însă nu cred că putem să ne declarăm mulțumiți în momentul actual, pentru că nu știu cum vom putea face față unor crize agrare. Și Până la urmă, ă, cine plătește când există urgență din bugetul Uniunii? Herr Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Auch Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Miller, mulțumesc ă, raportorului pentru buget, pentru toate informațiile pe care ni le-a oferit. Ă, spuneți că doriți să vă valorizați creșterea și ocuparea. Doresc să vă amintesc că creșterea și ocuparea sunt posibile și în sectorul agricol. În agricultură muncesc foarte mulți europeni. Investițiile în acest sector um, sunt automat în zonele rurale și nu trebuie să uitați acest lucru. Ați vorbit și despre impactul Brexitului. Eu mă tem că Guvernul britanic va încerca să blocheze evoluția lucrurilor. Cred că acesta este un pericol pentru buget. Dar producția de alimente sigure în Europa este garantată tocmai de către sectorul agricol. Și eu cred că trebuie să păstrăm uh, pilonul 1 și plățurile directe. Fondul de criză este de asemenea un instrument important pentru noi, așa cum au spus și antevorbitorii mei, în um, regiunea mea, producătorii din uh, zona lacului Constanț au suferit de pe urma înghețului. Tocmai uh, pentru asta există acest fond de urgență, pentru a ajuta pe acești agricultori. Am făcut propuneri care reflectă preocupările noastre. Sperăm să se regăsească în uh, raportul dumneavoastră. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc lui Siegfried pentru tot ceea ce a făcut în calitatea sa de raportor de la Comisia pentru Bugete. Mă bucur să aud ce a spus. Văd că suntem pe aceeași lungime de undă. Ce nu putem noi să acceptăm este că Brexitul să pună în pericol bugetul pe care îl avem pentru a-i sprijini pe agricultorii noștri. Avem o politică agricolă comună și acesta este una dintre rarele politici ale Uniunii Europene care îmbunătățește solidaritatea, care oferă, care permite mai multă solidaritate de ce se pune atât de des sub semnul întrebării această politică? Cred că trebuie să relativizăm criticile față de politica agricolă comună. Unii spun că agricultorii nu reprezintă decât 1% din uh, populația activă din Uniunea Europeană, dar știm cu toții că multe locuri de muncă sunt indirect legate de sectorul agricol și agricultorii sunt cei care garantează securitatea alimentelor pe care le consumăm cu toții. Putem să discutăm despre modalitățile de funcționare a politicii agricole comune, dar trebuie să ne asigurăm în orice caz că interesele agricultorilor sunt luate în considerare cum trebuie. Gracias, presidente. Bueno, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că sunt total de acord cu câteva dintre intervențiile antevorbitorilor mei, că trebuie să avem un buget puternic și adecvat pentru rolul agriculturii mici și mijlocii și pentru bunurile pe care le aduce și, de asemenea, trebuie să ținem cont de uh, locurile de muncă directe și indirecte care provin din uh, exploatările agrare mici și mijlocii din întreaga Uniune. În ceea ce privește criza și crizele, într-adevăr trebuie să avem un fond de rezervă important de susținere pe tip de criză, însă cred că ar, ar putea fi gestionat mai bine bugetul dacă unele din aceste crize ar putea să fie evitate. De exemplu, ceea ce se referă la volatilitatea prețurilor, uh, Uh, scăderile constante de prețuri, ca consecința liberalizării. Mie mi s-ar părea important să ne oprim, să ne gândim, să reevaluăm uh, necesitatea reglementării pieței și a producției. În ceea ce privește crizele inevitabile sau care, într-un fel sau altul, am putea spune că au uh, rădăcina în schimbarea climatică, am putea să schimbăm modelul agricol uh, și să, le evit, să evităm aceste crize, însă oricum, în, ace, în asemenea momente, este foarte important să avem susținere și, de exemplu, în zona Galicia, uh, înghețurile din ultima săptămână au provocat pierderi foarte mari de cartofi, de fructe, kiwi, însă în special în vii. Din cinci domeni- denominații de origine controlate, patru au fost afectate, deci pierderi în viticultură, dar mâine, ca uh, consecința schimbărilor climatice, vor apărea pierderi mult mai mari. Deci trebuie să alocăm fonduri și eforturi pentru a preveni asemenea Uh, pierde. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc mai întâi să-i mulțumesc lui Tibor Șani, care a prezentat prioritățile Comisiei pentru Agricultură și lui Siegfried Mureșan, care cred că a înțeles bine mesajul nostru. Într-adevăr, agricul... politica agricolă este politica comună cea mai integrată din Uniunea Europeană sau a Uniunii Europene și are nevoie de un buget important. Cred că și alte alte țări mari cum, sau uh, entități mari, cum ar fi Statele Unite sau China, își sprijină mai mult agricultura decât Uniunea Europeană. Cred că agricultorii suferă de pe urma mai multor tipuri de crize menționate de colegi, crize de ordin climatic, nu doar în Galiția au înghețat uh, uh pomii fructiferi, s-a întâmplat același lucru și în regiunea Limuzan Uh, și în alte locuri. Avem crizele sanitare care au dus uh, uh, la sacrificarea a sute de mii de gâște uh, pentru a împiedica propagarea gripei aviare și um, alte tipuri de crize pentru a reechilibra, de exemplu, situația de pe piața laptelui. Deci, crizele sunt permanente, volatilitatea prețurilor este o realitate și, din păcate, nu avem la dispoziție suficiente instrumente pentru a le face față. Deci, cred că cetățenii europeni așteaptă multe din, partea agriculturii, dar și așteaptă multe din partea lumii rurale. Uităm deseori rolul acesteia pe lângă rolul agriculturii în sine. Cred cetățenii așteaptă deci ceva din partea lumii rurale, să nu uităm că cei de la țară au tendința de a se revolta și a vota cu extremele. Grazie, eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că mulțumesc eh, pentru prezența reprezentantului Comisiei Bugete, care a făcut o prezentare foarte bună și Cuvintele sale mi-a plăcut să le ascult aici și mă bucur că a apărat uh, interesele Comisiei Agri. Ați văzut uh, deja din intervențiile anterioare că ceea ce ne preocupă pe noi este că bugetul agricol trebuie să fie unul puternic și ceea ce mă preocupă pe mine în această propunere bugetară suntem, sunt aici sus, în fața dumneavoastră, la podium. Ceea ce mă îngrijorează este că se permite pentru prima oară transferarea unor fonduri din, de la o rubrică către alta dacă o decid statele membre. Deci cu același buget de, vrem să rezolvăm mai multe lucruri și după și a spus-o colegul meu, aceasta este problema uh, la, mm, în în comisia noastră, că PAC este considerată ca o găleată din care se iau resurse pentru celelalte probleme. Eh, mă preocupă de asemenea că s-au luat fonduri de la fondurile structurale. Mă preocupă acest lucru că se vor lua fonduri de la PAC pentru alte eh, rubrici. Bineînțeles, există noi probleme, cum ar fi terorismul și refugiații, însă nu trebuie să se ia întotdeauna din PAC. Este un buget care este foarte fragil. Sectorul agricol depinde foarte mult de acest buget global al Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Grazie, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Caputo, doresc să mulțumesc în primul rând colegilor Șani și colegului Mureșan pentru um, prezență și pentru înțelegerea față de acest sector care, desigur, trebuie să rămână în atenția noastră uh, și care are nevoie de un buget suficient pentru a face față provocărilor majore pe care le are înainte, de la schimbările climatice, la globalizarea piețelor, uh, la uh, um, renoirea generațiilor, calitate și durabilitatea produselor. Cred că este important să nu uităm și provocarea menționată deja de unii colegi, care este volatilitatea prețurilor. Trebuie să se acționeze mai eficient și mai rapid pentru a evita uh, impactul uh, negativ al acestei asupra veniturilor uh, agricultorilor cu instrumente financiare și cu resurse, suplime, resurse suplimentare în bugetul 2018 pentru lapte uh, pentru, uh, și pentru sectorul uh, fructelor și legumelor și în al cărnii um, și pentru a face față crizei legate de embargoul rus. După părerea mea și acțiunea Uniunea Europeană în sectorul veterinar și fitosanitar este importantă. Astăzi există doar 20 de milioane de euro pentru acest domeniu, dar și acestea probabil nu vor fi suficiente pentru a acoperi pentru a ne permite să facem față epidemiilor, cum ar fi gripa aviară sau uh, altele. Mulțumesc. Al Tacula. Mulțumesc, care cuvântul acum, uh, domnul Tacula. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și doresc să pun o întrebare raportorului nostru general, domnul Mureșan. Comisia a spus că piețele uh, care sunt uh, afectate de embargoul rus uh, continuă să fie sprijinite. Ați vorbit și dumneavoastră despre măsurile pe piața laptelui. Astăzi în Finlanda simțim direct impactul embargoului rus asupra prețurilor, asupra pieței, Prețurile au crescut mult. Astăzi, unele regiuni suferă mult de pe urma acestui embargo și bugetul cred că ține, să ține cont de acest fenomen de care suferă nu doar Finlanda, ci și țările baltice. Sper că veți ține cont de acest lucru și veți acționa în consecință. Pot Flanagan. Mulțumesc, are cuvântul domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Um, uh... Mulțumesc. Ați menționat o bază uh, sustenabilă pentru finanțare. Este o ambiție Uh, bună, poate nu a fost bine aplicată în ultimii zeci de ani, dar au existat fonduri pentru asta. Am impresia că atunci când vorbiți despre resursele proprii și știu că veți spune că um, nu vor fi consecințe asupra um, participării statelor membre. Mulți nu cred asta, nu e vina dumneavoastră, dar eu mă tem că uh, veți avea de suferit consecințe nedorite. Doriți să asigurați o finanțare durabilă, dar de fapt riscăm să îi facem pe oameni să nu mai sprijine Uniunea Europeană, pentru că, după părerea mea, resursele proprii înseamnă, până la urmă, Uniune fiscală. Eu nu sunt de acord cu asta. Doresc să colaborez cu toți colegii aici, dar nu doresc să decidem noi bugetele și să controleze bugetele. Cred că e o greșeală. Astfel, cred că ajungem într-o situație instabilă și nedurabilă și oamenii nu vor mai crede în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Are următorul acum, următorul vorbitor, the, the budget for this... domnul Agnew. Vorbim despre viitorul pacului. Um, mi s-a părut interesant uh, ce s-a spus în legătură cu o perspectivă pe termen mai lung. contribuabil britanic uh, injectează 6 miliarde în PAC în fiecare an, uh, dar fermierii britanici primesc 3 miliarde. Restul ajung la alți fermieri din Uniunea Europeană. După ce Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană, cumva Uniunea Europeană trebuie să umple acest gol sau Um, plătesc mai multe impozite cetățenii din celelalte state membre sau primesc britanii și mai puțin. Domnul Mureșan a propus resursele proprii. Acesta este un eufemism uh, pen, în, pentru a spune Uniunea Europeană va taxa direct, va impozita direct cetățenii europeni. Întrebarea mea specifică este Va trebui schimbat tratatul pentru asta, pentru că este o, schimbare majoră. Mulțumesc. Cuie pan poseu Nicholson. Mulțumesc, domnul Nicholson. Thank you, Chairman. I had... Mulțumesc. M-am temut că o să vorbesc după domnul Agniu. Pot să... Am, admit faptul că eu nu sunt expert când vine vorba de bugete dar doresc să spun foarte clar că sprijin bugetul politic agri politicii agricole comune. Raportorul a înțeles bine problemele agriculturii, <laughs> dar avem tot timpul probleme în agricultură. Am avut uh, criza laptelui, uh, criza gripei aviare, avem criza legată de embargoul rus. Cine știe ce crize vor mai apărea în următoarele 12 luni? Poate crize mari, poate crize mici, poate crize așa și așa, dar motivul lor, motivul acestor crize este faptul că nu reacționăm suficient de rapid. Aceasta e problema. Sunt de acord cu colega noastră care a spus că unele crize ar putea fi evitate dacă le identificăm rapid, dacă acționăm rapid. Deci, trebuie să putem să reacționăm mai rapid. Este clar acest lucru. Poate poziția mea este diferită de cea a domnului Agniu, dar dânsul a spus că în mod clar, vom avea o problemă gravă cu bugetul pentru politica agricolă comună după ce Regatul Unit va ieși din UE. Dânsul a spus că uh, Regatul Unit participă cu 6 miliarde. Nu știu care e cifra exactă, dar e clar că pe termen lung vom avea o problemă. Regatul Unit s-ar putea să revenim și cu siguranță că partidul domnului Agnew vor promite fermierilor mai mulți bani? Dar, în orice caz, știu că restul fermierilor din uh, Europa uh, trebuie sprijiniți și cei de la bugete trebuie să facă ceva pentru ei. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna McGuinness. Chairman, um... Mulțumesc, domnule președinte, pentru programarea acestor intervenții, eh, care a fost complet dezorganizată, dar foarte bine. Mulțumesc domnului Mureșan și domnului Zani. Eh, mulțumesc domnului Nicholson pentru intervenția sa și pentru preocuparea lui reală pentru fermierii europeni, pentru că este un membru din Regatul Unit și este foarte util să ascultăm îngrijorările sale, însă este o un om înțelept care e în Parlament de mult timp și uh, are uh, experiență în domeniul agriculturii. Și dacă pe dumneavoastră vă preocupă fermerii europeni, pe mine mă preocupă fermerii din Regatul Unit, care au o voce foarte mică într-o țară foarte mare și ar fi foarte interesant dacă să vedem în timpul politicii uh, în timpul acestei sesiuni, sesiuni electorale, să vedem care va fi noua politică abordată. Noi, uh, problema pe care o avem cu bugetul este că avem o uh, cale fixată pentru în care să putem introduce crizele care sunt necunoscute. Uh, Trebuie, mi-a plăcut că trebuie să introducem această cunoaștere a sectorului agricol și sper că vei putea respecta unele dintre, cel puțin unele dintre aceste angajamente. În final, dacă am dezvoltat o politică agricolă comună astăzi, ne-am uitat la obiective și am avea nevoie de mai multe fonduri pentru a uh, atinge aceste obiective și pentru a asigura produse în supermarketuri. Vă mulțumesc. Mi se pare și mie foarte bine să gestionăm crizele agricole. Putem să vorbim chiar de o anumită dezvoltare prin criză. Această ordine a vorbitorilor a fost stabilită de către secretariat, de către Filip, deci nu a fost niciun fel de aranjament, însă a fost o ordine foarte interesantă. Trecem uh, în sud, cu domnul Bogovici. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru, și pentru ordinea interesantă a vorbitorilor. Nu vor vorbi despre Brexit, pentru că altfel toată lumea va avea o durere de cap, atât cei care părăsesc Uniunea Europeană, cât și cei care rămân cu toate că 2018 nu uh, ar trebui să sufere financiar. Aș dori însă să adaug uh, problema numeroaselor crize cu care se confruntă Uniunea și cu care se confruntă și sectorul agricol, înghețul de asemenea și uh, uh, și eu sunt producător am 150 de tone, poate vor, voi avea 10 sau 15 tone productive în acest an și este al doilea an la rând. Trebuie să luăm aceste lucruri în uh, serios. Asigurările sunt uh, Eh, destul de puțin folosite în țara mea, însă eh, în ceea ce privește viteza de tratare a problemelor, eh, Slovenia anul trecut a redactat o lege care însă nu a fost implementată. Fermierii încă nu au fost plătiți pentru pierderile de anul trecut, deci vor rămâne fără bani doi ani la rând. Haideți să ne asigurăm că există fondurile necesare pentru FAC, pentru PAC și că uh, există o, uh, un, uh, o gestiune a riscului. Trebuie însă să luptăm și împotriva schimbărilor climatice pentru ca producătorii europeni și sloveni să poată să își continue activitatea. Altfel vor trebui să o abandoneze. Da, uh, e dificil să luptăm împotriva tuturor problemelor în același timp. Avem mai mulți uh, invitați în Ungaria din regiunea Carpaților. Vă felicităm pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, reprezintă organizațiile agricole. Dăm cuvântul acum doamnei Petir sigurno da trebamo eh, osigurati učinkovito trošenje eh, novca poreznih da, vă mulțumesc. Trebuie să fim foarte eficienți în eh, cheltuirea banilor contribuabililor. Pentru că noi aici trebuie să apărăm interesele și drepturile părților interesate, și anume ale fermierilor Uh, crizele din sectorul agricol sunt numeroase și avem nevoie de un buget special adresat crizelor. Buget care să fie din afara bugetului agricol. Embargoul rus a lovit greu sectoarele uh, fructelor, uh, legumelor și lactatelor. Au fost și dezastre cum ar fi înghețul de anul trecut și acum deja evaluăm pagubele provocate de îngheți în acest an, dacă mai adăugăm și instabilitatea pieței, am putea să spunem că fermierii nu pot să uh, facă față acestor crize singuri și statele membre nu au bani la dispoziție pentru a își reveni din aceste situații extraordinare. Și de aceea toate așteptările sunt uh, toți ochii sunt îndreptați asupra noastră. Este vorba de în jur de 12 milioane de fermieri care lucrează din greu pentru a asigura uh, alimentarea cetățenilor europeni, cei 500 de mii de cetățeni. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu atât colegului Tibor Șani cât și colegului Mureșan pentru intervenții și pentru sensibilitatea față de politica agricolă comună. Mai mulți colegi au amintit că trăim într-o perioadă plină de incertitudini. Riscurile și crizele uh, urmează unele altora. De aceea trebuie să modernizăm politica agricolă comună europeană, trebuie să permitem să ajute mai bine agricultorii să gestioneze riscurile. Cred că vom începe deja să, cum, facem un prim plas mâine când vom vota regulamentul Omnibus care va reprezenta un pas înainte tocmai în ceea ce privește gestionarea riscurilor ehm, și ca și uh, colega Merit McGrinis doresc să subliniez că doresc să spun și eu că Jim are dreptate. Um, doresc să amintesc colegului Agniu că din 1984 noi plătim cu rabatul britanic, deci dăm înapoi uh, Regatului Unit o parte importantă din, uh, din resurse. Dar și, deci, uh, de fapt, uh, până la urmă, soldul nu este atât de avantajos sau de puțin avantajos britanicilor. Pan poseu Danta. Domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi rapor raportori și Vă reamintesc că în 2013, când am decis bugetul pentru perioada actuală, bugetul PAC, ni s-a anunțat o perioadă de creștere, o creștere a consumului și a cererii, ceea ce va duce la creșterea prețurilor. Și unii credeau că este inutil să se prevadă instrumente de gestiune a crizei, însă lucrurile s-au schimbat foarte rapid cred că a avut loc o schimbare de paradigmă și din 2014 crizele se succedă una după alta, criza climatică, criza socială, criza morală, există criza climatică și criza economică și din acest motiv cred că oricare ar fi nevoile altor sectoare, și mă gândesc în special la ceea ce se întâmplă cu migranții, Avem nevoie de o politică agricolă puternică și cu un buget care se ridică la înălțimile așteptate. Vă mulțumesc, dau acum cuvântul Comisiei. Doamna directoare a DG, DG Agri. Vă mulțumesc, domnul director. Voi fi și eu uh, succint. Aș dori să repet disponibilitatea Comisiei de a interveni uh, pe timp de criză am avut în 2015, 2016 și 2017 un pachet de 4,7 uh, milioane de euro pentru a uh, rezolva consecințele uh, embargoului rus. Și după cum au spus mai mulți dintre dumneavoastră, atunci când are loc o criză, important este să se acționeze rapid, să se și acest lucru este posibil, a fost posibil doar datorită susținerii dumneavoastră puternice. Pot să vă spun deja aici că în 2018 proiectul de buget va uh, continua susținerea pentru uh, fructe și legume, pentru că dificultățile continuă și de aceea trebuie să-i susținem pe fermierii care sunt uh, afectați de această criză. Pentru a răspunde la un aspect menționat de raportor, raportor pentru a lăsa o suficientă marjă în 2018 pentru sectorul agricol, bineînțeles, aceasta este intenția Comisiei, însă sunteți conștienți în ceea ce privește creditele de plată că 2018 și după aceea 2019 mm, și 2020 situația va fi mai dificilă pentru că va exista o preluare care nu, exi- nu a existat inițial, vor crește creditele de plată, ceea ce va uh, avea un efect asupra dezvoltării rurale. Însă cred că majoritatea comentariilor dumneavoastră vor fi pozitive. Uh, la sfârșitul lui mai Comisia va prezenta proiectul de buget și cred că avem o înțelegere uh, comună între uh, instituții pentru bugetul pe 2018. Vă mulțumesc, iar acum dau cuvântul acum pe scurt domnului Mureșan, raportor, pe scurt, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pe scurt pentru că am vorbit foarte mult la început. În primul rând, mulțumesc, stimați colegi, pentru că mi-ați dat o idee mai bună care sunt prioritățile în sectorul agricol în uh, anul care urmează. Albert Des ne-a spus foarte elocvent cât de mult am reușit să obținem prin cheltuielile din agricultură și de aceea eu cred că trebuie să apărăm împreună și sunt gata să o fac cheltuielile UE în agricultură ca investiții în uh, siguranță alimentară, dezvoltare rurală, în uh, asigurarea locurilor de muncă, după cum s-a mai spus, uh, Uh, deseori în uh, locuri de muncă în uh, IMM-uri și în zonele rurale și după cum a spus și doamna vicepreședinte Aera Garcia, dacă trebuie să găsim noi priorități pe care nu le-am anticipat la începutul CFM, acestea trebuie să vină din fonduri noi și nu din uh, fondurile să nu prevină din sectorul agricol. Domnul Agniu, uh, bugetul agricol nu trebuie să fie văzut în mod izolat, nici din perspectiva Regatului Unit. Regatul Unit contribuie la acest buget și există proiecte de inovare, Orizont 2020. Bineînțeles că uh, instituțiile noastre de cercetare beneficiază uh, de asemenea susținere din fonduri comunitare. Însă trebuie să spunem acest lucru dacă vrem să fim cinstiți cu uh, legătorii noștri. În general, uh, mulțumesc colegilor să rămânem în legătură, în special după momentul în care Comisia va prezenta proiectul de buget, unde vor apărea uh, Uh, cifre pe lângă mm, cuvintele pe care le scrie Tibor în raportul său când comisia va prezenta cifre concrete, vă voi reveni în fața comisiei dumneavoastră în legătură cu aceste cifre. Și vă urez uh, o discuție fructoasă în această după masă. Vă mulțumesc. Vreau să vorbesc despre complimentele care v-au fost adresate, însă poate mai târziu. Domnul Sani, da, acest dialog a fost unul dintre cele mai rodnice din această comisie, pentru că cred că prioritățile sunt bine gândite și sunt o bază bună pentru înțelegere comună, aș dori să uh, spun un lucru. De fiecare dată când vorbim despre bani, uh, nu este vorba doar despre bani, ci și despre politică. Cred că trebuie să spunem uh, Comisiei și Consiliului și lumii exterioare că Politica agricolă comună este una dintre valorile de bază ale Uniunii, nu este doar un sector oarecare. Și dacă ne concentrăm asupra acestor aspecte și cum să le dezvoltăm și de aceea a fost o susținere unanimă din partea colegilor în legătură cu proiectele pilot Acestea sunt laboratoarele unde se gândește viitorul, pentru că există foarte multă marjă de manevră în uh, acest domeniu și noi nu vrem doar să păstrăm sectorul agricol sigur, bineînțeles trebuie să facem și acest lucru, însă dacă vrem să transmitem un mesaj puternic europenilor, trebuie să ne gândim și la o renaștere rurală de care avem nevoie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Ați ascultat uh, o serie de sugestii și observații care completează pozițiile dumneavoastră, ceea ce vă dă uh, foarte multe informații necesare pentru urmarea uh, discuțiilor. 23 mai este adoptarea proiectului de aviz, după aceea în iunie se va avea se va vota în Comisia Bugete și uh, după aceea în iulie în Comisia în plenară. După cum a spus-o și domnul Des, Sperăm că cooperarea dintre noi va continua la fel de bine. Trecem la punctul 5, acordul dintre Uniunea Europeană și Chile în legătură cu produsele biologice. Comisia responsabilă este, uh, este Comisia INTA. Are, are cuvântul doamna Aguilera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trec direct la prezentarea acestui acord. Este un acord UE-China prin care se recunosc reciproc echivalările normelor de producție ecologică și uh, sistemele de control și de producție din Uniunea Europeană și din Chile. Este ceva destul de special în uh, acest acord și aș dori să pun câteva întrebări reprezentantului Comisiei, pentru că acordul UE, global UE-China este în, în negociere în acest moment. Însă s-a ajuns la acest uh, acord special ca parte a acestor acorduri de nouă, nouă generație pentru comercializarea produselor ecologice. În plus, s-au introdus câteva uh, produse, nu toate, s-au exclus, din câte știu eu, produsele de carne, carne și cele care provin din acvacultură. Acestea au fost excluse deocamdată pentru că probabil nu se ridică la nivelul standardelor Uniunii Europene. Acest acord uh, uh, vine cu mai multe semne de întrebare. Pentru prima dată uh, se face un acord la un asemenea nivel și noutatea care mi se pare, pe care o văd cea mai importantă este că pentru prima dată se recunosc echivalențele între normele Uniunii Europene și normele, în acest caz, ale statului cu care se încheie acordul, Chile, în acest caz. Până acum, din câte știu, uh, cu cele 14 state cu care există un acord, în niciun uh, nu există un, un asemenea tratat de acest gen bilateral. Așadar, este o recunoaștere pentru prima dată a produselor agriculturii ecologice dintr-un alt stat și pentru prima dată aceste aspecte apar într-un tratat și se recunoaște această echivalență printr-un tratat. Aș dori să le spun tuturor colegilor din comisia noastră că, cu toate că este un proces uh, care a avut loc, uh, tratatul deja a fost parafat, acum purtăm o dezbatere în Parlamentul European. Știu că sunt procedurile fixate deja, însă trebuie să spun că mi se pare că aceste, um, această procedură nu respectă Parlamentul European cum ar trebui să o facă, pentru că vorbim aici despre un acord Uniunea Europeană Chile, care este deja negociat și semnat. Așadar, și noi discutăm acum avizul și mâine dezbaterea în Comisia INTA. Așadar, această procedură, cu toate că este cea normală și obișnuită, uh, nu mi se pare corectă uh, față de Parlamentul European, cu toate că este procedura obișnuită. Noi deja avem un acord și trebuie să. Și aici noi putem să spunem doar da sau nu. În raportul meu aș, am dorit să abordez câteva chestiuni. Se, um, în momentul de față se reformează regulamentul în legătură cu producția ecologică și acest tratat se semnează înainte de noua, nou regulament, deci nu va fi în conformitate cu nou regulament. Noi suntem tocmai în proces de schimbare a normelor, deci tot ceea ce se semnează acum va trebui să se adapteze și la nou regulament odată acesta semnat. După aceea, chestiunea impactului Trebuie să se țină cont de, acest, de, de asemenea impacturi când uh, se, semnea, se semnează un acord cu uh, un stat terț, impacturile anterioare cât și posterioare. Uh, ce produse pot să aibă un impact uh, mai mare sau mai mic într-un acord cu un stat terț și de vreme ce aici vorbim în, doar de produse ecologice, cererea Uh, pentru produse ecologice, ecologice depășește producția din un, internă din Uniunea Europeană. Deci, în momentul actual, conform datelor pe care le dețin, Uniunea Europeană este un importator net de produse ecologice. Crește producția ecologică în Uniunea Europeană cu în jur de 5% pe an în ultimul deceniu și cu cât mai mare producția, Uh, crește și cererea și deocamdată cererea depășește oferta. Așadar, raportul pe care l-am redactat, acest raport care trebuia să fie uh, emis din partea Parlamentului și putea doar să uh, se exprime dacă da sau nu. Nu știu care va fi votul final, însă Mâine va avea loc dezbaterea în Comisia INTA. Eu mă refer la ceea ce a fost uh, negociat și semnat deocamdată între Uniunea Europeană și Chile. Eu aș dori să pun o întrebare reprezentantului Comisiei să întreb. Așadar, de ce s-a decis să se excludă o anumită parte uh, a produselor și, de asemenea, de ce, deci de ce s-a luat această decizie și pentru că au apărut anumite îndoieli în legătură cu aceste echivalențe. Ce poate presupune faptul că aceste echivalențe care până acum au fost considerate la nivel administrativ, ce poate să presupună recunoașterea echivalențelor într-un tratat? Acest tratat este primul de acest gen, așadar ar trebui să cunoaștem impactul pe care îl poate avea o asemenea echivalență reiterez, nu îmi place această procedură, nu îmi place formatul, nu în legătură cu acest acord, ci în general. Trebuie să facem ceva în viitor pentru a schimba lucrurile și pentru că această critică obișnuită de a, a lipsei de transparență și de informare să nu vină odată și noi să nu ne exprimăm doar odată ce totul a fost uh, negociat și să putem să spunem doar da sau nu. Trebuie să fim și noi implicați în acest uh, proces de negociere. Opinia mea este, avizul meu este este favorabil acestui acord cu uh, aceast, uh, acest dubiu pe care l-am exprimat în legătură cu echivalențele. Vă mulțumesc. Discu- deschidem acum dezbaterea. Un minut și jumătate pentru fiecare vorbitor. Domnul Tacula, un minut și jumătate. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. După cum poate că știți, sunt membru și la Comisia INTA. Deci, acesta va fi primul acord privind etichetarea ecologică închis, încheiat, mă scuzați, cu Chile. Se consideră că sectorul produselor ecologice a continuat să crească în ultimii 10 ani. Propunerea de acord nu uh, prezintă probleme Chile este partenerul nostru cel mai puțin problematic din America Latină pentru că uh, operăm cam pe aceeași bază valorică. Acordul propus trebuie să fie modificat în conformitate cu regulamentul actualizat privind producția ecologică. Un alt punct menționat în aviz a fost uh, solicitarea unui uh, aviz uh, de impact, unei analize de impact, idee pe care eu o susțin pentru că acesta este primul um, acord privind etichetarea ecologică și de ce e important să pornim de la o bază eficientă. Aștept cu nerăbdare colaborarea pe acest subiect. Vă mulțumesc. Domnul Loazu. Oui, merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Încă un acord de liber schimb care va agrava concurența pentru produsele bio din Franța și din Europa. Uh, strugurii, mierea, vinul, fructele și legumele din Chile vor veni să facă concurență direct produselor noastre similare. Și deci cu ce îi ajutăm noi pe producători în această poveste? Mai ales că și noi producem exact aceleași uh, produse pe care le vizează acordul. Sistemul este complet stupid și foarte grav pentru o concurență loială. Am o primă întrebare. Care este beneficiul acestor schimburi comerciale pentru producători și consumatori și apoi la ce prețuri sunt vândute aceste produse? A doua întrebare se leagă chiar de ideea de uh, producție ecologică. Aș vrea să știu ce rost are să aducem produse din Chile uh, care sunt uh, identice cu cele de la noi, pentru că e clar că va fi un impact asupra mediului, e clar că importul va face să crească și emisiile de gaze și, uh, cu efect de seră din transporturi. Iar uh, agricultura bio este mai bine să fie și de origine locală, ca impactul asupra mediului să fie cât mai mic. Vă mulțumesc. Flanagan. Domnul Flanagan. When, uh, I first atunci când am citit pentru prima dată acest punct de pe ordinea de zi, a trebuit să verific încă o dată și apoi încă o dată. Am citit de mai multe ori pentru că mi s-a părut că nu are sens. Pe, mie mi se pare că ar trebui să primească un premiu pentru cât este de bizar. După cum a spus și ultimul vorbitor, eu nu știu ce cred oamenii despre producția ecologică, însă să folosești o cantitate enormă de combustibil ca să transporti alimente ecologice în jurul lumii, nu are sens. Se spune în text că există cerere, dar ce cerere este aceasta? De ce să nu producem la nivel local? Nu știu cum poți să obții o etichetă ecologică pentru o marfă care este transportată în jurul planetei. Cred că trebuie să existe cerințe minime. Când vorbim de alimentele ecologice și una dintre acestea ar trebui să nu fie transportate atâta drum. Nu. Domnul Donano, nu. Domnul uh, Agnew. Oui, merci, président. Domnul Andrieu. Vraiment, uh, faire mien les, les... Mulțumesc. Aș dori să însușesc propunerile colegei uh, Clara Aguilera. Sunt idei pe care le susținem cu toții Acum suntem uh, în proces de revizuire a regulamentului european privind producția ecologică și deci cred că este foarte necesar uh, să discutăm acest acord, pentru că astăzi ni se cere să-l aprobăm sau să-l respingem, însă cred că e important să ținem cont de noile reguli care vor fi stabilite în curând. E ciudat, nepotrivit că ni se cere să aprobăm sau să respingem acest acord, dat fiindcă regulamentul nu a fost uh, încă finalizat. Însă, se știe că în ceea ce privește regulile agriculturii ecologice, în statele terțe legislația nu este completă. Deci, în acorduri trebuie să, pun accent, să punem accentul pe conformitate, să ne dăm seama că în timp uh, vor putea să apară uh, echivalențe de produse și cred că trebuie să ținem cont de posibila evoluție a uh, re reglementărilor în acele state cu care încheiem acorduri. Și să nu uităm că la ora actuală cererea este mult mai mare decât uh, oferta la produsele bio. Ar fi bine, sigur, ca producătorii europeni să producă mai mult, însă uneori nu este de ajuns să proclame acest lucru ca să se și întâmple. E important să fie bine gestionată evoluția situației. Cred că e important acest raport și, încă o dată, nu trebuie să uităm că e o diferență între situația actuală și viitorul către care trebuie să tindem. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare uh, întrebările puse, răspunsurile la întrebările doamnei Aghile. Gracias, președinte. Bueno, eu în primer Mulțumesc, domnule președinte. Eu, în primul rând, aș dori să spun că, în ceea ce privește procedura, sunt uh, perfect de acord cu ceea ce a spus doamna Aguilera. Însă, în ceea ce privește fondul, nu sunt de acord să uh, se semneze acest acord. Deci, poziția mea va fi contra pentru că cred că agricultura ecologică înseamnă mai mult decât metoda de producție, trebuie să se țină cont de condițiile celor care lucrează pe aceste exploatări, condițiile de lucru. Nu se poate vorbi de un uh, model care contribuie la uh, emisiile de gaze cu efect de seră și că uh, aprofundează uh, schimbarea climatică. Uh, Alternativa, nu doar pentru uh, agricultura ecologică, dar în special pentru aceasta, trebuie să fie să promoveze producția locală în interiorul uh, Uniunii Europene. Este foarte subdezvoltată această producție, uh, consumul sezonier. Acestea sunt lucrurile care ar trebui să fie promovate deci transportul produselor ecologice peste în jurul planetei este total contrariul a ceea ce ar trebui să facem. Doamna Petir. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Sporazum Mulțumesc, domnule președinte. Acordul între Uniunea Europeană și Chile nu poate fi modificat uh, în acest moment. Putem să îl aprobăm, dar uh, putem să și profităm de această discuție ca să analizăm rolul Parlamentului European în negocierea acordurilor de acest tip. Cred că Parlamentul ar trebui să aibă un rol mai important și cred că este foarte bine ca Chile să poată să exporte produse ecologice în Uniunea Europeană, inclusiv vin. Însă și Uniunea Europeană va face același lucru, vom exporta și noi vin în Chile. Cred că putem să um, tragem o concluzie importantă din această dezbatere, și anume să ne dăm seama de ce măsuri uh, este nevoie în Uniunea Europeană ca să sporim uh, producția bio în Uniunea Europeană. Dat fiind că e clar că există cerere pe piață, oamenii vor să știe ce consumă și sunt dispuși să plătească mai mult pentru aceste alimente. Însă creșterea de 5% pe an nu e suficientă și trebuie să luăm măsuri. Mulțumesc! Domnul Des, mulțumesc, domnule președinte, de aceea am și cerut cuvântul pentru că susțin ce au spus mulți și anume că trebuie să ne limităm mai mult la producția locală. Eu sper ca toți uh, acești colegi să mă susțină și să ne asigurăm că uh, comisarul nu ia măsurile uh, referitoare la suprafețele ce pot fi destinate culturilor proteice. Avem un milion de tone de soia fără OMG-uri care s-ar pierde dacă s-ar lua aceste măsuri de, pe care le dorește comisarul și dacă am, și apoi am ajunge să importăm din America de Sud aceste uh, plante proteice și cred că trebuie să blocăm această inițiativă. Dziękuję. Przedstawiciel DG Agri. Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului DG Agri. Doamna Benitez Salas. Oh, sorry, sorry, am zgłoszenie posła Agniu. mă scuzați, domnul Agniu voia și el să ia cuvântul. Mai stați puțin, vă rog. A, nu cred că m-ați notat când m-am înscris, nu voiam să fiu ultimul care ia cuvântul ca să vă stric ploile. Producția organică e un tip foarte subiectiv de agricultură. Să vă dau un exemplu. Eu cresc găini uh, în libertate care primesc uh, proteine uh, uh, organice și uh, găinile fac Uh, produc guano, care e și el ecologic și eu pot să îl uh, vând mai departe, ca și cum ar fi organic, însă eu dau găinilor și uh, uh, uh plante modificate genetic. Deci nu e corect și important ar fi o etichetare corectă. Și de asemenea, cred că mulți uh, alegători cred că e mai important să fie producția locală decât să fie bio. Nu le place ideea că, așa cum spunea și domnul Flanagan, alimentele călătoresc în jurul planetei ca să ajungă până la ei. Așadar, singura soluție este ca consumatorii de produse bio să ceară o etichetare corectă, să se știe de unde au venit alimentele, cum au fost produse, ce reguli au fost respectate și ce reguli nu și să ia decizia în cunoștință de cauză. Nu cred că putem să le legiferăm noi uh, pentru ei. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog, doamna de la Comisie. Señor președinte, señoría. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru acest schimb de opinii, pentru care îmi permite să vă răspund la îngrijorări și întreprinderi. În ceea ce privește procedurile, uh, ați spus că nu respectăm Parlamentul European când de fapt încercăm să uh, facem total contrariul, să respectăm Parlamentul și, și, și să ținem cont de Parlament în toate acțiunile noastre. Ați spus-o și dumneavoastră. Am urmat procedura obișnuită. Nu a existat niciun fel de Uh, abatere de la nicio formă și cre... Uh, Parlamentul a fost implicat când s-au ales temele de negociere în 2000, noiembrie 2015 și în al doilea rând ați fost implicați uh, la paravarea acordului anul trecut. Însă dacă într-un moment ați considerat că nu ne-am achitat suficient de datoria noastră, ne cerem scuze. În ceea ce privește al doilea lucru, um, felul în care se Potrivește acest acord cu negocierile care vor urma? Acest acord privește doar produsele ecologice. Acest, aceste discuții începuseră mm, de mai de mult și uh, negocierile în legătură cu modernizarea mm, regulamentului nici măcar nu începuseră în momentul respectiv. Uh, și nu vor începe concret până după această vară. Este un uh, acord care recunoaște norme și care nu face niciun fel de concesii comerciale. Recunoaște echivalența normelor de producție și a sistemelor de control, deci uh, ale lor sunt echivalente cu ale noastre, deci produsele lor pot să uh, intre fără niciun fel de alte exigențe suplimentare și ale noastre pot să intre pe piața din Chile în aceleași condiții. Acordul și textul în forma sa actuală prevede un mecanism de adaptare în cazul în care negocierile pentru regulamentul produselor ecologice uh, vor fi uh, se vor încheia uh, pentru a nu fi revizuit tratatul comercial și pentru a adopta noile norme. Vă reamintesc că este un primul acord cu un stat uh, sud-american în principiul recunoașterii conform directivelor din 2014. Deci avem un mandat în acest sens. Ideea este de a nu ne limita doar la recunoașterea unilaterală, cum aveam până acum, când un stat terț ne cerea recunoașterea uh, normelor sale, trebuia să examinăm uh, această solicitare, să facem monitorizarea și analiza necesare, însă nu aveam prevăzut această reciprocitate care până la urmă este în beneficiul, sec- beneficiul sectorului nostru de uh, producție ecologică. Este un uh, sector foarte dinamic, o mare parte din produse merg pentru producția internă, însă unele dintre ele trebuie să aibă posibilitatea să iasă de pe piața europeană, pentru că există o cerere și în afară. Și în acest fel putem să stimulăm comerțul cu acest gen de produse. Care a, ați menționat impactul asupra producătorilor noștri. Avem o serie de date pe care le-am analizat înainte, în timpul și după aceste negocieri în legătură cu exporturile uh, statului Chile pe piața uh, comunitară și dacă doriți, vă putem spune la dispoziție aceste date, însă pentru a rezuma, vă reamintesc că în Chile avem 669 de producători de produse ecologice în 2015 uh, și 65 de mii de hectare și în Uniunea Europeană există 13 milioane de hectare în 2014, deci probabil mai multe acum și mai mult de 350 de mii de producători, ceea ce vreau să spun. Uh, Uh, acest acord care are o acoperire asimetrică în favoarea Uniunii, acest acord până la urmă este în beneficiul sectorului Uniunii și este primul de acest gen, deci deschide calea pentru alte acorduri care să poate să ofere aceste, acest tip de avantaj. Mi se pare de asemenea că în această discuție apare foarte mult tema producției locale. Aceasta este foarte bună în ceea ce privește mediul înconjurător, însă acest lucru nu este acest, acest lucru cu producția ecologică. Aceasta răspunde unor norme precise și presupune un element uh, important uh, al impactului asupra mediului înconjurător, dar acest uh, element nu este uh, singurul. Există substanțe admise, substanțe interzise, substanțe admise parțial și uh, micii agricultori locali nu sunt în mod necesar supuși acestor norme. Uh, alte întrebări sau aspecte? Cred că uh, cam atâtea au fost uh, Uh, aspecte ridicate. Dacă am uitat ceva, vă rog să-mi reamintiți. Vă mulțumesc, doamnă director. Uh, am clarificat uh, situația pentru că ne-ați indicat care sunt posibilitățile de export pentru Uniunea Europeană. Trebuie să fim întotdeauna foarte atenți, chiar dacă lucrurile ne par dificil justificabile pe plan economic sau ecologic, pentru că transportul acestor produse are, uh, implică costuri. Doamna Aguilera, în concluzie și pentru a răspunde la ceea ce s-a spus. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun prietenei mele, Maria Angeles, din Direcția Generală Agri. Când vorbesc despre procedură, nu spun că este vorba de o uh, lipsă de respect a Comisiei sau a Direcției Generale Agri. Este vorba de procedurile fixate, proceduri stabilite în ceea ce privește uh, avizul care este cerut din partea Parlamentului. Ceea ce mi se pare mm, rău este că acum uh, există din ce în ce mai multe semne de întrebare în legătură cu acordurile comerciale. Ar fi mai util dacă înainte de a semna înainte de a negocia și semna un acord, să intervină Parlamentul. Noi să venim în momentul în care negocierile s-au încheiat deja, să spunem dacă da sau nu, am senzația că, că aici rolul Parlamentului nu este cel adecvat. Bine, oricum procedura formală și convenită a fost uh, urmată și a fost uh, urmărită conform. Nu a existat niciun fel de încălcare Mă refer la procedura globală. Pentru că apar foarte multe chestiuni legate de statele terțe. Închei, domnule președinte, știu că nu mai avem foarte mult timp. Produc- produsele ecologice sunt produsele produse cu o normă specifică Uniunii după aceea există produsele de proximitate, producția locală, care este uh, un aspect foarte uh, relevant pentru a avea produse pro- proaspete și pentru a face față problemei schimbărilor climatice, să nu uh, confundăm cele două aspecte. Aici se reglementează printr-un acord relațiile comerciale legate de un produs, de produsele ecologice. Și aici eu prefer să existe o reglementare și un proces stabilit uh, decât să nu existe. Deci, uh, comerț va exista, poate să fie reglementat sau nu, eu, din acest motiv, prefer să existe o procedură reglementată printr-un acord. Și cu toate cele spuse la început, ă, dacă normele noastre și standardele noastre sunt mai stricte, atunci acestea trebuie să uh, fie reluate în toate cerințele din aceste uh, acorduri. Însă eu prefer să existe norme în relațiile comerciale de, mai degrabă decât să nu existe. Mâine există o dezbatere și în Comisia INTA, care este responsabilă de fond. Procedura este ca Mulțumesc foarte mult. După cum s-a spus, trebuie doar să aprobăm sau să respingem. Ni se propune să aprobăm. Acest schimb de opinii ne-a permis să înțelegem mai bine situația, să, înțele- să înțelegem mizele pe această piață uh, între Chile și UE. Mulțumesc raportoarei, mulțumesc reprezentanților comisiei, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Puteți să depuneți amendamentele până pe 5 mai și procedura va continua așa cum este prevăzut. Trecem la următorul punct, prezentarea unui raport al Comisiei. Domnul uh, Dumitru de la DG Agri ne va prezenta acest raport referitor la punerea în aplicare a obligației privind zonele de interes ecologic în cadrul schemei de plăți directe de ecologizare după cum știți, în 2013 s-a introdus în PAC un termen de greening, obiectivul fiind să se promoveze gestionarea durabilă a resurselor naturale. Aceasta are legătură cu plățile făcute către agricultori ca să utilizeze cât mai bine uh, mediul și să respecte atât mediul cât și clima. Trebuie să se lucreze la diversificarea culturilor, la gestionarea pășunilor permanente și trebuie ca 5% dintre uh, terenuri să fie uh, reevaluate și să fie considerate zone de interes ecologic. măsură care intră, după cum spuneam, în greening-ul uh, adoptat în cadrul reformei PAC din 2013. Acesta a fost unul din principalii piloni ai acestei reforme. Subiectul este foarte interesant și, fără să mai uh, întârzi, o să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei care ne va prezenta aceste informații și ne va spune în ce măsură s-a respectat greening-ul, se prevăzuse o suprafață de 5% pentru zonele de interes ecologic și cred că cel mai bine dăm cuvântul Comisiei fără să mai uh, o lungim. Domnul Dumitru, vă rog, aveți cuvântul. O dai panul Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, așa cum a spus domnul președinte, Colegiul de Comisari a adoptat pe 29 martie 2017 raportul privind punerea în aplicare a zonelor de interes ecologic, care este unul dintre cele trei elemente ale părții legate de ecologizare este deci o obligație legală a Comisiei uh, să prezinte raportul privind punerea în aplicare. Încerc uh, să trec la pagina următoare, dar se pare că nu merge. Domnule uh, director, vă rog, puteți veni aici, poate va fi mai bine. O să mă ajute cineva, spune domnul director. Uh, să mă ajute cu prezentarea, cu derularea uh, slide-urilor. Deci, această obligație se regăsește în actul de bază privind uh, sprijinul direct să prezinte până în martie 2017 un raport privind zonele de interes ecologic și eventual o propunere de a crește procentul zonelor de interes ecologic de la 5 la 7%. Comisia a adoptat și a trimis uh, raportul Secretariatului Consiliului și Secretariatului Parlamentului, deci uh, aveți probabil în fața ochilor raportul complet până acum. Aceasta este o prezentare generală a primilor, primilor doi ani de punere în aplicare al, a acestei condiții și prezintă um, o evaluare preliminară a impactului asupra mediului. Deci obiectivul este să vă prezint principalele rezultate ale analizei Uh, creierii acestor uh, zone de interes ecologic după 2 ani. Um, ne bazăm pe analiza făcută anul trecut, în 2016, în cadrul evaluării uh, ecologizării după un an de la punerea în aplicare. Doresc să vă prezint, deci, informațiile preliminare în legătură cu uh, posibilele efecte și să anunț propunerea Comisiei de a spori procentul de la 5 la 7%. Raportul eh, este o analiză extinsă, se bazează pe datele strânse eh, pentru pregătirea evaluării de anul trecut. Doresc să vă amintesc că această evaluare privind ecologizarea s-a concentrat în 2016 asupra impactului crearea de condiții echitabile eh, și asupra poverii administrative ținând cont de angajamentele Comisiei luate în legătură cu zonele de interes ecologic în 2014. Comisarul Fichhoven a folosit acest studiu în cadrul agendei sale privind uh, simplificarea. După cum știți, a propus un pachet major de simplificare pentru ecologizare. Majoritatea se referă la zonele de interes ecologic. Uh, Astfel s-a, modificat uh, un act delegat din 2014, adoptat pe 15 februarie 2017, care este, uh, a, a fost apoi transmis colegiuitorilor. Doresc să amintesc mai întâi uh, care sunt obiectivele zonelor de interes ecologic. Obiectivul este să se protejeze, să amelioreze biodiversitatea um, în ferme, din cauza nevoii de uh, a face față presiuni uh, asupra mediului, uh, asupra biodiversității, solului, apei și climei. Deci, practic, fiecare agricultor din Europa care are teren arabil de peste 15 hectare trebuie să asigure că cel puțin 5% din teren este o zonă de interes ecologic Um, pentru a aduce avantaje de ordin ecologic. Fiecare fermier poate să aleagă între tipurile de zone de interes ecologic posibile. Deci pot să facă terase, um, pârloage, Uh, garduri vii sau zone tampon sau indirect poate să folosească protecția solurilor uh, prin culturi secundare sau uh, culturi care fixează azotul. Deci există o gamă întreagă de posibilități fixate la nivel național în funcție de circunstanțele din fiecare stat membru și apoi fermierii au posibilitatea de a alege um, care este soluția care se potrivește proprii situații pentru a-și respecta obligațiile. Doresc să vă amintesc că există și un uh, uh, factor uh, de compensare în funcție de contribuția fiecărui tip de zone de interes ecologic la biodiversitate și deci de avantajul ecologic. Și acest uh, factor poate să varieze de la 0,3% pentru culturile secundare la 0,7% pentru culturile care fixează uh, azotul, la 2 pentru gardurile vii. Acum să vedem care sunt cifrele după 2 ani de punere în aplicare. În acest uh, tabel puteți vedea care sunt datele pentru toate statele membre colectate în 2015 și pentru majoritatea statelor membre în 2016. Deci puteți vedea că schimbările sunt foarte mici între cei doi ani, în funcție, atât în ceea ce privește modul în care sistemul a fost administrat de autoritățile naționale, cât și în ceea ce privește respectarea obligațiilor de către fermieri. Uh, deci zonele de interes ecologic acoperă aproximativ 70% din terenul arabil, și um, excepțiile sunt agricultura bio și fermele mici. Deci, aproape 8 uh, milioane de hectare au fost considerate zone de interes ecologic. Acestea reprezintă 13% din uh, terenurile supuse acestor obligații și cu factorul, dacă aplicăm uh, Um, factorul de compensare, acesta reprezintă 10% din zone, deci mai mult decât 5%, așa cum cere legislația pentru fiecare fermă și datele pentru 2016 nu arată schimbări mari, deci tendința se menține. Să vedem acum ce fel de zone de interes ecologic au fost alese de către fermierii la nivel, de la nivel, la nivel european. Vedeți uh, că Zonele productive reprezintă 92,5% din zonele de interes ecologic uh, alese. E vorba de um, de culturile care fixează azotul, 39%, pârloage, 38,5% și culturi secundare. Celelalte zone de interes ecologic, cum ar fi uh, zonele tampon, au contribuit mai puțin uh, reprezintă doar 7,5% din totalul zonelor de interes ecologic. Um, care este situația în fiecare stat membru? Puteți vedea în acest uh, tabel, în acest grafic, cum se împart zonele de interes ecologic în fiecare stat membru. Majoritatea statelor membre, după cum vedeți, au zone de interes ecologic în proporție de peste 5% și 9 state membre chiar peste 10%. Și uh, zonele de interes ecologic în fiecare stat membru sunt împărțite uh, în funcție de posibilități. Uh, Părloagele sunt categoria cea mai mare, apoi urmează culturile, care, culturile secundare și culturile care fixează azotul. Acestea reprezintă, sunt un procent suplimentar, dincolo de, de minimum de 5%. Celelalte tipuri, cum ar fi bărloagele, pot fi suficiente, de fapt, pentru respectarea obligației de 5% în unele state membre. Într-un uh, număr limitat de state membre, uh, domină um, culturile care fixează azotul. Dacă trecem la pasul următor, să vedem ce e nou în acest raport uh, în comparație cu evaluările precedente. E vorba de evaluarea avantajelor potențiale ale acestor zone de interes ecologic asupra biodiversității, dar și asupra ecosistemelor. În comparație cu evaluarea de anul trecut, acest raport merge mai departe pentru că analizează impactul asupra mediului în funcție de modul în care au fost organizate zonele de interes ecologic. Este o evaluare teoretică uh, în funcție de studiile făcute și după modele create de uh, Centrul de Cercetare al Comisiei. E vorba de calculatorul pentru zonele de interes ecologic. Acest calculator a aplicat modelele și s-au ajuns astfel uh, la anumite concluzii. Deci, ținând cont de modul în care sunt organizate lucrurile la nivel regional și ținând cont de alegerile legate de zonele de interes ecologic ale tuturor uh, familierilor din regiune, simulările arată că avantajul depinde de tipul de zonă de interes ecologic. Analizele arată că toate, zonele de, toate tipurile de zone de interes ecologic pot avea un impact pozitiv asupra biodiversității. Dar impactul um, este mai bun sau mai are impactul potențial mai mare sau mai, mai mic. Cel mai mare, cel mai bun impact uh, îl au zonele de interes ecologic uh, care uh, schimbă peisajul. Urmează apoi pârloagele. Culturile secundare uh, au cel, impactul ecologic pozitiv cel mai mic. Deci, iată, tipul de zonă de interes ecologic ales uh, face să varieze impactul asupra biodiversității. Dar uh, nu doar uh, tipurile au un impact. Uh, studiul arată că impactul pozitiv asupra sistemelor uh, este legat și de modul în care sunt gestionate fiecare uh, tip de zone de interes ecologic. De exemplu, în funcție de tipul de sol uh, lăsat în pârloagă sau tipurile de uh, culturi uh, pentru culturile secundare sau care fixează azotul sau perioadele de păstrare în pârloagă sau tipul de chimicale folosite Eh, precum eh, eh, și dimensiunile zonelor tampon. În funcție de, de exemplu, în pârloage, dacă există multe plante care înfloresc, oferă un impact superior asupra biodiversității decât terenurile pe care nu crește nimic. Folosirea sau nu a pesticidelor, de asemenea, au impact asupra habitaturilor și păsărilor. Impactul pozitiv uh, al uh, culturilor secundare sau uh, care fixează o razută depinde de tipul de cultură, de frecvența ei și așa mai departe. Ce urmează? Am propus câteva schimbări la procesul de ecologizare, mai ales pentru zonele de interes ecologic. Acestea au fost adoptate în ca, la modificarea actului delegat și reprezintă un pact semnificativ spre practici mai bune de gestionare a acestora și o mai bună punere în aplicare a măsurilor. E vorba de uh, perioadele de uh, păstorare terenurilor în, în pârloagă sau perioadele de cultivare cu culturi secundare. Ehm, principalul punct a fost uh, analizarea posibilității creșterii zonelor de interes ecologic de la 5% la 7%. Concluzia, uh, Comisia a ajuns la concluzia că nu există motiv pentru creșterea acestora de la 5 la 7%. Avantaje mai mari Uh, ar fi obținute dacă se modifică tipul de zone de interes ecologic ales și dacă se ameliorează uh, practicile de gestionare a acestor terenuri. Deci, um, procentul este satisfăcător, dar putem ameliora calitatea uh, punerii în aplicare a acestui principiu. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru prezentare. Cred că e normal ca Albert Des să fie primul coleg care, e, care ia cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. A fost uh, foarte interesantă, însă departe de practică. Sper că agricultorii nu v-au ascultat pentru că o să fie și mai critici. Nu e posibil să uh, evaluăm atât de ușor efectele în pozitive și negative. Și în uh, regiunile noastre se știe că rotația culturilor aduce efecte pozitive foarte importante, care de la greening nu s-au văzut. Atunci când uh, se vorbește despre uh, zonele de pârloagă și zonele uh, Uh, lăsate libere între culturi, acestea au efecte utile. E adevărat, însă în Germania pur și simplu nu se folosesc în practică. Nu se obișnuiește și agricultorii când aud de ele nu știu ce să facă, ce trebuie să facă de fapt. La fel uh, se vorbește despre uh, emisiile de azot ale plantelor, care sunt încă 39% ca proporție. Și se Uh, spune că se va interzice cultivarea acestui tip de plante și uh, care produc multe emisii, cum sunt culturile proteice și apoi ne trezim că o să importăm din America de Sud uh, soia modificată genetic. Eu sper ca Parlamentul European să reacționeze și să ne asigurăm că pe viitor putem folosi putem să folosim aceste tipuri de culturi, că putem să le gestionăm ca și până acum, a spus-o și președintele Juncker, că e foarte important să se respecte și perioada de înflorire și sper să se ia măsuri bazate pe fapte concrete și științifice și nu să se introducă pur și simplu niște metode cu care practicienii nu sunt de acord și care nu corespund cu realitatea. Mulțumesc! Dziękuję Mulțumesc. Um, o să vă rog pe fiecare să luați cuvântul un minut și jumătate. Mai întâi, domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce mă privește pe mine, ca și majoritatea agricultorilor sprijiniți de sindicatele lor, uh, ei se opun actelor delegate ale Comisiei Europene, care era obiectivul de a impune pentru 2018 constrângeri suplimentare de ecologizare, ca și cum ar fi destule constrângeri în agricultură. Măsura care a pus cele mai mari probleme agricultorilor a fost cea care interzice orice tratament fitosanitar a culturilor anumitor plante leguminoase, mai ales cele asimilate suprafețelor zonelor de interes ecologic. Astfel, vor scădea suprafețele cultivate cu plante leguminoase și va crește, vor crește uh, suprafețele în pârloagă. Și cred că știți că faptul că consecințele vor fi că va trebui să, să uh, importăm uh, leguminoase. Asta nu are niciun fel de sens. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Carti. Thank you and apologies I missed uh, most of the presentation but I have Mulțumesc, din păcate n-am fost prezent la toată prezentarea, dar am citit documentul și cred că putem spune că pur și simplu regulile legate de greening nu reflectă realitatea, nu permit suficientă flexibilitate în funcție de variația tipurilor de terenuri arabile. Vedem din propunerea Comisiei că Uh, Comisia trebuie să ofere flexibilitatea necesară statelor membre. Dacă nu, aceste măsuri nu vor avea un impact. De exemplu, în Irlanda avem nevoie de măsuri uh, și echivalențe care trebuie să țină cont de faptul că uh, culturile sunt de dimensiuni mici doar 25 de fermieri au, uh, au participat la uh, măsuri echivalente anul trecut. Același lucru este adevărat când vine vorba de zonele de interes ecologic. Declarațiile pentru zonele de interes ecologic sunt extrem de... Uh, impun foarte multă birocrație, sunt extrem de greoaie. trebuie să... Um, penalizările sau amenzile trebuie să fie proporționale, trebuie să se facă mai puține controle și trebuie să se simplifice declarațiile și trebuie să se permite statelor membre să stabilească dimensiuni minime ale uh, acestor zone supuse uh, condițiilor respective. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Agniu? Reacția noastră a majorității, în orice caz, este cuvântul complicație. Uh, sistemul este extrem de complicat și principala greșeală a fost să se introducă asta în primul pilon. Am impresia că primul pilon ar trebui să fie pur și simplu sprijinul financiar acordat fermierilor. Apoi urmează al doilea pilon în care apar toate aceste programe și scheme și statele membre pot să hotărească dacă sunt adaptate lor sau nu. Apoi uh, vorbim despre pârloage în trecut, când nu controlam foarte bine buruienile, pârloagele făceau parte din rotarea, rotația culturilor. Deci, pentru ca terenurile respective să nu se umple de buruieni, terenurile trebuiau arate de patru ori pe an. Dar, bineînțeles, să, arezi, să, să are un, un teren ia multă energie. Poate că nu e un lucru foarte bun pentru mediu, dar mă întreb dacă toată lumea știe ce înseamnă o pârloagă. Celălalt uh, sens al cuvântului este pur și simplu să lași terenul uh, dar se va umple de buruieni și la un moment dat trebuie să scape de buruienile respective. Și apare o contradicție clară. Nu avem suficiente uh, Uh, culturi uh, de leguminoase. Depindem prea mult de importuri pentru leguminoase. Trebuie să avem mai multe culturi uh, care furnizează proteine. Da, dar pe de altă parte se spune trebuie să fie bio, să nu se folosească produsele protecție a plantelor. Dacă nu, se pierd bani. Dacă 15% Uh, doar 15% din terenul arabil este, dintr-o, dintr-o fermă este cultivat cu legumiloase. Uh, probabil până la urmă se vor face pierdere așa. Dacă dorim să avem leguminoase suficiente în Europa, trebuie să rezolvăm această problemă. Mulțumesc! Panie pośle, ale trochę nowe technologie inaczej podchodzą do... Noile tehnologii Eh, pot fi interpretate diferit în diverse state membre. Doamna Müller. Colegii. Mulțumesc, mă bucur că domnul Des a trecut la liberali. Mă simt foarte bine când aud asta. Cred că trebuie să mai vin la prezentarea ale comisiei. Hat uns jetzt etwas Klarheit gebracht. Iată că această prezentare ne-a lămurit. Am înțeles cum de s-a ajuns la acest proiect. Se spune că nu este necesar să se mărească procentul de la 5 la 7, însă se dorește să se amelioreze calitatea zonelor de interes ecologic. Eu cred că e foarte important să se înțeleagă că zonele de interes ecologic nu sunt zone uh, bio, sunt uh, terenuri agricole normale care uh, contribuie la ameliorarea biodiversității nefiind cultivate. În ultimii doi ani cred că am reușit foarte bine cu aceste măsuri și cred că e important să continuăm să monitorizăm ce se întâmplă cu culturile proteice de leguminoase și să le păstrăm pentru că nu vrem importuri, ci vrem plante leguminoase de producție autohtonă și să vedem dacă se va putea ca măcar o dată primăvara să se folosească pesticide la aceste culturi și apoi să nu se mai folosească. Dacă vedem că uh, ele permit și păstrarea azotului în sol, uh, eu cred că nu simplifică neapărat domeniul greening-ului. Însă aș dori să aflu de la comisie în ce măsură interdicția pesticidelor duce la o simplificare a greening-ului. Mulțumesc, doamna Dolae. Merci, monsieur le président. Mulțumesc. Domnule președinte, am un singur lucru de spus comisiei. Eh, mă bucur că și-a dat seama că nu, ave, nu e niciun interes să se treacă la 7%, cred că 5% e deja mult. Trebuie să-i lăsăm pe agricultori să-și facă treaba, întotdeauna vor ști să-și o facă mai bine decât știm noi în această sală sau colaboratorii dumneavoastră din birourile de la comisie. Eu cred încă o dată că spunem că simplificăm, dar de fapt nu facem decât să eh, facem lucrurile și mai complexe. Ați spus deja în prezentarea dumneavoastră că părloagele permit unor plante să crească. Unele sunt bune, altele mai puțin bune. Dacă sunt mai puțin bune, trebuie să permitem agricultorilor să scape de ele. Dacă nu, nu va mai putea uh, să producă corespunzător cultura următoare. Singurul lucru inteligent și judicios de făcut este ca uh, aceste pârloage să devină suprafe- suprafețe cu flori uh, uh, care să permite apoi uh, producerea mierii, uh, pentru că mortalitatea albinelor e o problemă reală. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Köstinger. Da. Mulțumesc. Și eu aș dori să îi mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru că ne-a oferit o dovadă foarte bună că situația agricultorilor nu se complică, nu se <laughs> simplifică deloc, ci se complică și mai mult. Eu vin dintr-o țară unde uh, mizăm de zeci de ani pe culturile nemodificate genetic și producem producem și culturi de leguminoase uh, fără OMG-uri pe care le folosim ca hrană pentru animale și am uh, fost în Parlament și la ultima reformă PAC și cred că exista un motiv pentru care aceste zone se numesc zone de interes ecologic și nu zone ecologice sau zone bio. Este importantă situația azotului emis uh, și trebuie să ne gândim bine la pragul de 7%, pentru că noi dorim, desigur, să susținem uh, ecosistemul, dar uh, să susținem și agricultura. Noi așteptăm ca Comisia să fie de partea agricultorilor și e important să se înțeleagă că această interdicție duce la o mare pierdere de venit pentru agricultori, care nu mai pot să cultive un produs foarte lucrativ. Însă, uh, dat, dat fiind că a fost foarte recent adoptată această modificare, nu știu dacă are sens să facem acum alte schimbări. Vreau să rog Comisia să se gândească bine la acest lucru. Domnul Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că această prezentare este cu atât mai interesantă cu cât uh, statul meu nu face parte din statele analizate pentru că guvernul nu a fost în stare să pună în aplicare cum trebuie ultima reformă a PAC. Însă, dincolo de aceste observații de natură națională, constat că o idee bună poate să devine una total inutilă. Uh, acum, uh, când 5 ani, când mi s-a părut o, o, o idee interesantă care răspundea la o cerere. Vroiam să-i însoțim pe agricultori și am, in, am înființat o politică de constrângeri și de control. Nu trebuie să ne mirăm dacă pe teren agricultorii au tendința să fie din ce în ce mai sceptici în legătură cu politicile pe care le propunem noi sau chiar la construcția europeană. Trebuie să revenim la politici de însoțire pozitivă și să ieșim din această logică supraadministrată care ne duce pe toți către o catastrofă anunțată. Vă mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, și de asemenea vreau și eu să mulțumesc pentru acest raport. Mă interesează doar po- beneficiile potențiale. Cât de sigură este Comisia în legătură cu uh, această evaluare a ecologizării? Pentru că eu aș dori un fel de evaluare mai reală. Uh, în ceea ce privește constatările, pentru că am avut o asemenea dezbatere legată de 5% sau 7%, este foarte clar că uh, nu trebuie să scriem acest lucru în raport sau în regulament, dar creșterea uh, acestei zone de ecologizare vine de la uh, pârloage sau culturi care capturează azotul. Eu cred că comisia s-a axat mai mult pe prima parte, în special pe zonele sălbatice din ferme și pe, pe această chestiune care este mai importantă uh, pentru, pentru unii decât alții în ceea ce privește uh, Uh, a culturile de fixare și uh, produsele fitosanitare. Uh, spre ce ne îndreptăm în viitor? Pentru că știm că această măsură a fost adoptată dintr-un motiv și dar la ce se gândește Comisia pentru următoarea fază? Vă mulțumesc, domnul De Castro. Mulțumesc, uh, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că mult, multe lucruri au fost uh, spuse de către colegi. Aș dori și eu să mulțumesc Comisiei pentru acest uh, studiu foarte interesant care ne aduce aminte de importanța neîntreruperii acestei bune practici a agricultorilor noștri pentru a utiliza o parte a suprafeței lor cu culturi de leguminoase sau de proteine care fixează azotul dacă vrem uh, să utilizăm fitosanitare, produsele fitosanitare, ar trebui să uh, de exemplu, în Italia, 60.000 de hectare sunt cultivate cu aceste culturi proteice, care sunt fără o, organisme modificate genetic și avem nevoie de această producție. Și putem să uh, le menționăm cel puțin ca o excepție la uh, aceste culturi care uh, îmbunătățesc terenurile. Uh, eu sunt de acord cu marea majoritate a colegilor care au intervenit. Nu se justifică. Uh, studiul mi se pare foarte interesant, însă eu nu înțeleg justificarea și necesitatea pentru că aceste zone de interes, de ce se, de ce se interzic produsele fitosanitare în aceste zone de interes ecologic? Nu înțeleg care este pasul logic de la una la alta. Acestea sunt zone care sunt lăsate libere, care trebuie să îmbunătățească biodiversitatea și asta se întâmplă deja, după cum a spus foarte bine colegul meu, domnul De Castro. Se face deja, se lucrează bine, agricultorii o fac deja și intervenția statului în acest, în acest domeniu de interes ecologic. De ce să schimbăm acum lucrurile și să interzicem fitosanitarele? Nu mi se pare că există vreo, există vreo justificare reală aici. Nu sunt produse ecologice, Aici se favorizează biodiversitatea. De aceea nu înțeleg dacă nu cumva este doar un fel de gest uh, față de Londra, însă nu prea văd care este interesul aici. Se face, se lucrează mult, uh, se... Acum dorim să interzicem fitosanitarele? Asta pentru că e la modă să nu dai cu pesticide? Nu văd uh, uh, care este motivul și cum se susține obiectivul inițial, care este o mai mare biodiversitate. Producția de proteine vegetale este una foarte utilă, însă nu îmi uh, place această trimitere în propunere și nu, nu înțeleg de unde provine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Iar acum dau cuvântul domnului Zele pentru a încheia. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Aș face referire în primul rând la acest raport. Bineînțeles, inevitabil, acest raport care face parte dintr-un proces de evaluare a diverselor elemente ale PAC să ducă la elemente adiționale, cum ar fi propunerea de simplificare adoptată prin actul delegat pentru ecologizare. În primul rând, în acest raport am încercat să vă dăm o imagine a momentului după primii doi ani, după cum fermierii și statele membre s-au conformat cu cerințele mm, pentru aceste uh, zone de uh, interes ecologic uh, face că mai mult de 40% din aceste zone sunt potențial productive. Bineînțeles, dacă ne uităm la aceste zone și știm care sunt celelalte elemente care vor beneficia din protecția biodiversității, am dorit să dăm stimulente și să eliminăm elementele acum care stau în calea fermierilor și am propus acest lucru în pachetul pentru actele delegate, pachet care nu include doar interdicția uh, uh, produsele de protecție a plantelor. Este un pachet comprehensiv care include mai multe elemente. Mă auziți? Așadar, în ceea ce privește cerința de a evalua impactul, după cum am menționat, este vorba de un model teoretic în acest moment. Nu sunt, suntem 100% satisfăcuți cu această evaluare. Este vorba de o evaluare teoretică și ipotetică, însă nu avem suficiente informații în acest moment. Calculatorul nostru EFA ă, trebuia să calculeze aceste niveluri la nivelul fermelor și sperăm că până la sfârșitul acestui an vom avea o a doua evaluare a ecologizării și în 2018, când vom examina monitorizarea și evaluarea PAC, să vă putem să vă acordăm date mult mai concrete transmise de către statele membre în legătură cu utilizarea și eficiența diverselor mijloace prevăzute în PAC. Am spus în intervenția mea că obiectivul principal este protejarea biodiversității și prin interdicția uh, pesticidelor în aceste zone de producție punem accentul și consolidăm acest obiectiv. Cred că există uh, suficientă marjă de manevră pentru a susține plan, culturile proteice. Este vorba de 8-9 milioane de hectare de terenuri arabile, care cel puțin în parte sunt uh, culturi de fixare a azotului, deci cred că este suficient uh, potențial ca Europa să producă culturi proteice, însă nu cred, nu trebuie să amestecăm obiectivul de a proteja biodiversitatea cu obiectivul de a produce proteine în Europa. Trebuie să vedem cum folosesc statele membre aceste instrumente și cum putem să uh, stimulăm statele membre să utilizeze mai bine aceste instrumente pentru a atinge obiectivele din PAC pentru această perioadă. Putem să discutăm în ce măsură pachetul uh, propus pentru simplificare aduce simplificări suplimentare. Noi considerăm că există elemente care vor simplifica alegerea și vor stimula fermierii să utilizeze mai multe caracteristici. Uh, dacă ne uităm la uh, alte detalii, cum ar fi dimensiunea gardurilor vii sau alte elemente ale peisajului, acest lucru va uh, elimina un uh, element de complexitate și va încuraja fermierii să utilizeze aceste aspecte. Însă acestea sunt detalii pe care actul delegat uh, despre simplificare și ecologizare le vizează Vom mai avea ocazia să le discutăm mai în detaliu aceste măsuri. Deja le-am discutat cu dumneavoastră, însă sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a le discuta din nou. Mă opresc aici. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum, domnule director, îi dau cuvântul din nou domnului Des, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mai transmit ceva reprezentantului Comisiei. Noi am rugat Comisia pe toate căile să prezinte separat actele delegate. Comisia și mai ales comisarul Hogan nu a fost dispus să prezinte separat aceste 14 acte delegate. Credem că este o lipsă de respect față de Parlament să se prezinte 14 acte delegate într-unul singur și Parlamentul este suficient de puternic ca să respingă această aroganță a Comisiei. O să facem tot ce putem ca să nu ne lăsăm umiliți, nu o să lăsăm drepturile Parlamentului să fie limitate. Și în ceea ce privește răspunsul uh, privind azotul, pot să vă spun că am multă experiență practică și am și discutat cu mulți reprezentanți ca să pot să vă spun aici că nu ne convine să ni se spună ce să facem pe niște baze lipsite complet de relevanță practică. Stimați colegi, o să revenim uh, foarte curând asupra acestui subiect. Albert, tu ai dreptate. Ești în legătură cu agricultorii, știi ce se întâmplă pe teren, ai o idee foarte bună a situației și pentru noi este foarte important să se ajungă la o simplificare a ecologizării. Este ceva care va fi vizibil prin acțiunile noastre. Trebuie să continuăm să fim să hotărâți și am uh, constatat această hotărâre uh, hotărâre care ne arată că trebuie să luptăm pentru această simplificare. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Vom reveni asupra acestor teme foarte rapid. Luăm notă de observațiile făcute de toți colegii. Este vorba de observații care sunt făcute în numele agricultorilor, pentru că așa percep agricultorii lucrurile. Eu sunt sigur că modificările la care, uh, pe care le vom face uh, vor merge în direcția cea bună. Bun, am încheiat acest punct. Mulțumesc, domnule director. Mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Punctul 7 de pe ordinea de zi este prezentarea de către Comisia Europeană a unui uh, studiu intersectorial în legătură cu organizarea uh, agriculturii în Uniunea Europeană. Comisia a studiat felul în care uh, cooperează organizațiile inter, transversale în Uniunea Europeană și acest studiu a, uh, face o analiză a legislației naționale. Ne menționează necesitățile agricultorilor, a, uh, necesitatea de a se organiza. Am discutat despre rolul acestor organizații în lanțul de aprovizionare Uh, rol, despre rolul agricultorilor pentru ca aceștia să uh, primească o parte mai mare din venituri. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene din Direcția Generală Agri, care se ocupă de aspectele juridice. Este vorba de doamna Kliman. Aveți cuvântul pentru această prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Parlamentului European pentru interesul demonstrat față de acest studiu referitor la organizațiile agricole interprofesionale reglementate uh, de piața comună. După cum a spus domnul președinte, acestea pot juca rolul importante. Însă, înainte de a trece la studiu propriu-zis, studiu realizat de Arcadia International și Lei Wageningen, aș dori să vă rog uh, pentru o fracțiune de secundă să vă familiarizați cu ce înseamnă uh, organizațiile interprofesionale. Noi considerăm că sunt un instrument de autoreglementare Raportul din ianuarie realizat de un grup independent de experți a vorbit foarte mult despre acțiunile colective pentru agricultori în ceea ce privește organizațiile de producători. Însă, în acest raport se vorbește foarte puțin despre organizațiile interprofesionale. De ce? Cred că unul dintre motive este că trebuie să fim foarte conștienți de ce înseamnă cooperarea verticală și uh, orizontală a, sub forma acestor organizații și ce pot ele să facă și ce nu. Trebuie să subliniem în primul rând că acestea sunt entități verticale în primul rând. Deci, ce se regăsește într-o organizație intersectorială este o reprezentare a producătorilor, inclusiv din sectorul uh, de manufactură și din sectorul de distribuție sau retail. În studiu se vede că majoritatea organizațiilor intersectoriale sunt numite organizații inter- intersecționale scurte. Adică în ele intră doar sectorul de uh, producție și manufactură. Doar 18 organizații uh, de acest fel din Europa conțin și sectorul vânzării cu amănuntul, ceea ce este interesant. Studiul a strânit mult interes, am avut un atelier pe această temă în martie și a fost foarte interesant să vedem că multe dintre organizațiile de vânzare cu amănuntul s-au înscris la această conferință și au cerut să participe. E important să răspundem la întrebarea Parlamentului, care este rolul acestor organizații și poate ar fi bine să începem cu o definiție negativă, să vedem ce nu fac acestea. Regulamentul pieței comune spune clar că aceste organizații nu se pot implica în niciun fel de organizații comerciale. Nu trebuie să producă, nu trebuie să proceseze, aceasta este cerința din regulamentul pieței comune și este de înțeles, pentru că din um, perspectiva concurenței, dacă întregul lanț de distribuție stă la discuții într-o sală fără să participe consumatorul, e clar că nu e corect. Organizațiile intersectoriale au un alt rol decât organizațiile de producători, însă acesta este unul important. Uh, pentru că ele sunt o platformă de dialog, de cercetare, de schimb de informații, de cele mai bune practici și, cel mai important, sunt un interlocutor pentru statele membre, însă aceste entități vor să vorbească și cu noi, vor să comunice cu Europa. Au existat cu mult înainte de regulamentul pieței comune din 2013 în sectorul fructelor și legumelor, însă în 2013 Uh, regulile acestor organizații au devenit orizontale. Studiul nostru analizează toate aceste aspecte, după cum bine ați spus. Acest studiu a analizat legislația națională existentă pentru acest tip de organizații. Cine sunt actorii prezenți? În ce state membre? În ce sectoare? Cu ce se ocupă? și care sunt beneficiile pentru agricultori. Ați spus dumneavoastră, dar sunt benefice doar pentru agricultori sau pentru întregul lanț alimentar? Și uh, ce le pune în mișcare? Ce condiții sunt absolut necesare pentru ca aceste organizații să funcționeze? Cred că nu o să vă surprindă că unul dintre secrete este finanțarea. Trecând la legislația națională, o să trec rapid peste acest subiect, pentru că până la urmă uh, regulamentul pieței uh, comune se aplică direct. Însă e interesant să vedem că există un stat membru care are o tradiție foarte lungă uh, de reglementare a acestor organizații. E vorba de Franța. Însă și în țările de jos există de foarte mult timp o cooperare verticală în această formă. În uh, Franța sunt uh, doar două sau trei astfel de organizații în care, la care mai participă membrii ai guvernului, însă în principiu ele sunt private. Ce fac aceste organizații? Pregătesc reguli pentru recunoaștere, pentru extinderea domeniilor. Recunoașterea este o chestiune ce ține de state. Dar de ce este atât de importantă? Regulamentul pieței comune scutește aceste organizații de la regulile concurenței, dacă sunt recunoscute într-o oarecare măsură. Dar nu uitați ce am spus mai devreme, nu trebuie să fie organizații care procesează sau produc. Și de asemenea, nu trebuie să se stabilească nici prețuri și nici contingente, conform regulamentului. Așadar, aceste organizații funcționează bine, însă într-un anume context definit și de regulile concurenței. Extinderea regulilor este un element foarte interesant din funcționarea acestor organizații interprofesionale. La fel și uh, extinderea domeniilor. Organizațiile interprofesionale pot, de exemplu, să dezvolte un standard, dimensiunea unui PPN, de exemplu și pot apoi să ceară statelor membre să extindă acest acord și la non-membri, deci pe la um, cei care nu sunt membri ai organizației, însă vor trebui ulterior să aplice regulile stabilite de organizația intersectorială. În ceea ce privește extinderea uh, taxelor, este foarte interesant. O organizație intersectorială este plătită de membrii săi, din taxe de la membrii, dar dacă organizația consideră că produce beneficii pentru sector, ea poate să se adreseze statului membru și să ceară ca și cei care nu sunt membri să participe la finanțarea uh, activităților organizației. Sunt uh, doar încă 9 state membre care au adoptat uh, legislație și, de fapt, doar 8 au organizații intersectoriale recunoscute. Organizații intersectoriale care, fiind recunoscute, ar putea să beneficieze de neaplicarea regulilor concurenței. Vedeți acolo lista, Franța, care are și cea mai îndelungată tradiție, însă și Spania există astăzi, adică în iunie 2016, când s-a fost încheiat acest studiu, existau atunci 27 în Spania. Însă mai sunt prezente și în Ungaria, în Italia, sunt trei în țările de jos, câteva în Portugalia, câteva în România și vreo... În total nu sunt multe în orice caz. Am spus că sunt 119 plus 4. De ce? Pentru că în Spania unele organizații care vizează coniacul și melcii se consideră că nu vizează produse recunoscute de regulamentul uh, pieței comune. Acestea sunt active la nivel național, unor regional, în diferite sectoare, printre care sectorul vinului, sectorul lactatelor și avem o nouă evoluție interesantă, recentă. Avem o organizație intersectorială pentru sectorul tutunului, recunoscută de către Italia, iar Germania, care cred că până acum uh, a, nu, a, nu a susținut foarte mult uh, aceste organizații, acum tocmai a recunoscut una în domeniul zahărului. Ca explicație istorică, de multe ori organizațiile intersectoriale s-au format ca reacție la o criză. Dacă discutați acum cu reprezentantul organizației interprofesionale a zahărului din Germania și îl veți întreba de ce uh, a creat acea organizație, uh, Răspunsul va fi că vor să profite de beneficiile regulamentului pieței comune, că vor să fie pregătiți. Haideți să vedem uh, ce pune în mișcare o astfel de organizație. Este vorba de bani înainte de toate. În Spania s-a văzut că e vorba de finanțare de stat, iar extinderea finanțării prin uh, extinderea Uh, taxelor, care în franceză se numesc contribuții voluntare obligatorii, e un mod foarte eficient de a obține venit. Venitul este vital pentru activități. În România, unele organizații interprofesionale au un buget uh, foarte redus, de sub 100.000 uh, de euro, altele au peste un milion de euro bugetul, ceea ce arată și importanța tradiției. În Franța, se obișnuiește să existe aceste reprezentanțe ale lanțurilor, în alte state această practică este abia la început. Și unii actori consideră că ar fi nevoie de finanțare pentru astfel de organizații. După cum am spus în introducere, în studiu s-a pus întrebarea ce uh, obiective au aceste organizații. Ele se doresc, în primul rând, o platformă de dialog pentru operatori. Deci beneficiul nu este pentru agricultori neapărat, ci pentru întregul lanț. Și deci ce e benefic pentru lanț va fi benefic ulterior și pentru agricultori. Dezvoltarea de contracte, contracte moderne care se poate fi folosite uh, apoi de actori individuali. Organizațiile interprofesionale fac acest lucru de mult timp și acum fac și foarte multă cercetare. Cercetare de produse benefice pentru întregul lanț. Și, desigur, acestea sunt interlocutori ai uh, autorităților și pentru guverne este avantajos, pentru că, de multe ori, guvernele doresc să reglementeze un întreg sector și e interesant să aibă un astfel de interlocutor. Uh, și ce ar trebui să mai spun este că în unele state membre, în 6-7 state membre, Franța, Italia, Spania, Malta, Grecia, se constată că aceste state spun de obicei că vor doar câte o singură organizație per produs sau per sector. Deci aceste state roagă sectoarele să vorbească într-un singur glas. De ce unele state membre nu au legiferat încă, de ce nu au recunoscut până acum o organizație interprofesională? Încă o dată ar fi trebuit să vă spun de la început ce urmărim noi prin acest studiu. Dorim uh, și doriți și dumneavoastră să uh, aflăm care sunt faptele, să strângem probe, să vedem ce se întâmplă. O organizație interprofesională nu trebuie neapărat introdusă dacă funcționează alte uh, instrumente. Însă constatăm că există o lipsă de conștientizare. Nu se știe de unde să se înceapă. De multe ori statele membre nu pot să ajute pentru că nu se pricep nici ele. Ceea ce este un mare dezavantaj pentru unele sectoare și alte state membre au o mare neîncredere față de astfel de forme de organizare. Sau sunt state ca și Croația, unde se dezvoltă foarte lent uh, organizațiile de producători. Deci dacă nici sectorul principal al producției nu este organizat, cum să urci atunci pe verticală, dacă nu s-au pus bazele? 85 până la 90% din sectorul de producție primară este de fapt reprezentat în uh, organizațiile agricole interprofesionale existente. Deci producătorii au un rol important. Însă dacă ei nu sunt organizați, nu există nicio organizație interprofesională. Și nu știu dacă mă contrazic, eu cred că nu. În unele state membre există pe piață um, organizații puternice. Din uh, acest uh, motiv e importantă recunoașterea organizațiilor profesionale. Și voi încheia într-un minut. De ce depinde funcționarea și eficacitatea unei astfel de organizații? Contează, pe lângă ceilalți factori menționați, și dimensiunea. Dacă dimensiunile organizației sunt mari, munca pe plan intern ar putea fi îngreunată, pentru că acest studiu arată că în organizațiile interprofesionale se lucrează în principiu prin consens. Se poate vota, dar nu se votează neapărat. De ce? Pentru că dacă trebuie să votezi cu privire la un principiu, înseamnă că nu există armonie. Deci ce fel de acord poți să obții? dacă trebuie să iei o decizie împotriva unora dintre actori. În organizațiile interprofesionale ni se spune totdeauna că se lucrează prin consens și e clar că în grupurile mai mici e mai ușor să se obțină consens. O organizație interprofesională trebuie să știe ce are de făcut și ce poate să facă. E foarte importantă relația cu statul, așadar. În Franța, unde sistemul funcționează de mulți ani, există contacte frecvente, inclusiv pentru inițiativele de politici, pentru um, extinderea contribuțiilor și așa mai departe ceea ce arată că funcționează mai bine și organizația și relația sa cu statul. Și un alt aspect important ce derivă din acest studiu este că transparența este vitală. Mai ales dacă vrei ca și non-membrii să înceapă să plătească taxe și să aplice standardele, cum ar fi dimensiunea standard a unui PPN, e nevoie de transparență. Și asta a reieșit puternic din studiu. Altfel, și nu aș vrea să mă repet, ce avantaje mai au organizațiile interprofesionale? Sunt un lucru bun? Da, sunt un lucru bun într-un anume context, dacă știu ce au de făcut, dacă vorbesc cu un glas unit și dacă au un partener de discuție în stat care își înțelege bine rolul. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję za prezentację Mulțumesc pentru această prezentare. Este foarte interesantă și importantă și vă mulțumesc și pentru hotărâre și entuziasm. Dați dovadă de un mare angajament și a fost foarte plăcut să vă ascult. Dăm cuvântul deputaților, începând cu domnul Dantin, specialistul nostru în piețe. Merci, monsieur președinte. président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc reprezentantei comisiei pentru entuziasm, cu siguranță, dar și pentru realizarea studiului, care dovedește ce uh, oportunități prezintă uh, noul regulament. La reforma din 2013 am creat un set de instrumente. și diferiții actori din statele membre trebuie să folosească aceste instrumente în funcție de specificul național, însă poate că ele nu sunt destul de cunoscute. Poate că și Parlamentul poate să își aducă contribuția. Am văzut uh, că astfel se poate participa la gestionarea crizelor, ba chiar se pot evita crizelor. Și îmi vine să vă dau un exemplu din Franța, care cred că va fi clar pentru toată lumea. E vorba de șampanie. Șampania este gestionată de o organizație interprofesională ca cele prezentate din 1941. Organizația a permis uh, șampaniei să devină atât de cunoscută și protejată pe plan internațional cum este astăzi. Cred că este exemplul cel mai reușit, însă știu că și în Spania există exemple din uh, acest domeniu pentru fructe pertinente pentru gestionarea piețelor și care permit întregului sector să facă un pas înainte pe plan tehnic prin cercetare, dar și pe planul cunoașterii pieței, adaptarea la nevoi, și dacă dorim să gestionăm mai bine crizele, avem nevoie de această transparență. Este un instrument pe care îl poate folosi fiecare după necesități. Eu credeam că șampania era cunoscută numai pentru că e bună, pur și simplu. Dacă eu am Domnul Belder, mulțumesc. Domnule președinte, doresc să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare interesantă. Doresc să abordez uh, o chestiune specifică. E vorba de recunoașterea acestor uh, organizații uh, agricole interprofesionale. Please, please. Yeah. Uh, nogmaals, ik, ik wil graag een specifieke deci, reiau după mica problemă tehnică. Vreau să vorbesc despre recunoașterea organizațiilor interprofesionale. Acestea apar în sectoare specifice menționate în articolul 1 și anexa 1, anexa 1 din regulament. Dar problema este că în funcție de modul în care sunt grupate produsele în această anexă, că modul în care sunt grupate produsele în această anexă nu este întotdeauna logic. De exemplu, în țara mea ar trebui să existe o organizație interprofesională pentru culturile pe terenurile arabile, dar din păcate ar trebui create trei organizații separate. Una pentru cartofi, pentru că cartofii nu apar în aceeași categorie, apar în aceeași categorie ca și cafeaua sau uh, oțetul. Sunteți de acord că modul în care sunt stabilite categoriile în anexa 1 Uh, se bazează mai ales pe intervenții și nu este neapărat foarte logic pentru organizațiile interprofesionale? Cred că poate ameliora această, aceste categorii. Deci vă rog să țineți cont de situația din țările de jos și să-mi răspundeți. Mulțumesc. Yes. Quiero agradecer a la Vă mulțumesc, mulțumesc reprezentantei comisiei și împărtășesc uh, entuziasmul său în legătură cu rolul acestor organizații interprofesionale. Eu sunt de aceeași părere cu ea și eu sunt o apărătoare a acestora. În țara mea, din 1994, când am dat o lege de reglementare a acestor asociații pentru mm, uleiul de măsline, pentru vinul de masă, măsline sau cartofi. Însă este, există și organizația interprofesională pentru vinul din regiunea Rioja. A, a, a ajutat la consensul, la acordul, la evitarea unor conflicte și suntem uh, foarte mulțumiți de această organizație interprofesională și rolul său trebuie să fie susținut uh, de către Comisia Europeană. Mi-aș dori să știu de ce spuneți că aceste cooperative, cooperative sunt un impediment, pentru că experiența mea este din contră. Cooperativele sunt suficient de uh, bine stabilite, uh, sunt foarte active în aceste organizații interprofesionale și de aceea vă îndemn să le dați o voce mai puternică în profesiune în, și în politica europeană și în um, decizii. Este un, un, un instrument extrem de util în uh, lanțul alimentar și dacă vrem să se recunoască rolul lanțului alimentar, uh, ex, succesul din Spania ar putea să fie un exemplu ca și succesul din Franța. Da, am fost în regiunea Rioja, în delegație, și am văzut ceea ce faceți acolo și este într-adevăr impresionant. Am fost uh, foarte entuziasmat. Doamna de la ei. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru acest studiu. Mă bucur că Comisia abordează subiectul. Doresc să amintesc acesta a fost un element important din um, raportul privind instrumentele de luptă împotriva volatilității prețurilor pe care l-am votat anul trecut. Singurul bemol din partea mea este faptul că prezentarea a avut loc într-o vineri și deci deputații nu au putut să participe. Eu una aș fi avut lucruri de spus. Doresc să amintesc că în Franța ați spus că există tranziție de durată, dar avem diferite tipuri de organizații interprofesionale. Eu am fost 20 de ani în două uh, astfel de organizații, una care se ocupa de probleme tehnice în domeniul fructelor și legumelor și alta care se ocupa de aspecte mai repede economice. Uh, și eu mă gândesc mai repede la această a doua organizație interprofesională, pentru că, așa cum ați spus, doamnă, este garanția că există o platformă la care să participe toți actorii din lanțul distribuție, producători, transformatori eh, sau mm, mm, vânzători on eh, grow eh, sau chiar magazine de desfacere să aibă un loc pentru a schimba opinii și eventual să stabilească acorduri privind calitatea produselor și să beneficieze de uh, garanții că piețele vor fi gestionate uh, în mod corespunzător. Deci trebuie să încurajăm aceste organizații, acesta este rolul Comisiei, trebuie să încurajăm actorii economici să se reunească în organizații interprofesionale um, pe, într-un lanț lung sau scurt eu le prefer pe cele de tip lanț lung pentru a permite o mai bună protecție a consumatorilor. Domnul Andriu, uh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc mai întâi Comisiei pentru excelentul studiu. Și ca și colegii mei, sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. Principala problemă este Um, aceea valoare adăugate a organizației interprofesionale trebuie să aibă, există o dimensiune de excelență. Dezbaterea vine la țanc pentru că mâine vom uh, uh vota legislația omnibus. Dar cred că trebuie să fim conștienți de limitele acestor organizații interprofesionale. Există, cele, există uh, producția, există transformarea, distribuția și uh, Uh, punctele de desfacere. Cred că trebuie să ținem cont de diferitele segmente ale lanțului de producție. Trebuie să fim atenți la uh, modul în care sunt împărțite veniturile. Dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să ne punem întrebarea legislației dacă se face concurență inechitabilă. În aval, mai repede decât în amonte, deci, trebuie să ținem cont de acest lucru, chiar dacă organizațiile interprofesionale sunt mai necesare ca niciodată uh, pentru a permite o bună reglementare a veniturilor și pentru a face față crizelor la scara comunitară. Mulțumesc, doamna Aguilera. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că există un raport prezentat de Comisia în legătură cu organizații interprofesionale. Nu este întâmplător uh, că uh, ne exprimăm aici uh, spaniolii și francezii, pentru că acolo, în aceste state, cred că s-a introdus cel mai mult acest instrument și cu experiențe extrem de pozitive. Și probabil că acest fenomen va apărea și în alte state. În orice caz trebuie să susținem aceste eforturi și să impulsionăm statele membre. Este un instrument extrem de valabil și în statul meu, după cum a spus-o doamna Eran, sunt de acord cu ea, a avut un mare succes în a articula uh, sectoarele. Și în a, nu este un panaceu pentru rezolvarea problemelor, nu este un miracol, însă uh, care reglementare a pieței are un rol foarte util. Eu aș dori să mm, profit de experiența dumneavoastră și să vă spun că mie mi se pare chiar mai adecvat uh, în cazul acestor uh, organizații interprofesionale să le introduceți pe cele care se ocupă și cu distribuția, mm, de la distribuție, la comerț, uh, întregul lanț angrosiștii și cei care vând în detalii. Nu știu dacă doriți sau nu să intrați în acest subiect, însă cu cât mai bună reprezentarea, cu atât mai bună. Cred că trebuie consolidat acest instrument și poate printr-o normă europeană. Comerțul intern uh, european este unic și poate avem nevoie de o normă uh, mai lărgită a acestor aspecte profesionale. Domnul Nicholson. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că am avut de a face cu organizațiile interprofesionale atunci când ne ocupam de pachetul laptelui cu siguranță în anumite state membre acestea nu sunt suficient cunoscute. Am făcut cercetări atunci în țara mea și mi-a fost greu să găsesc uh, astfel de organizații. Știu că în Franța și în Spania sunt mai prezente ca instrument de către agricultori Um, aș dori să întreb Comisia dacă există un motiv pentru care organizațiile interprofesionale sunt mai prezente în statele membre din Sud decât în cele din Nord sau anumite state membre nu sunt la fel de entuziaste față de aceste organizații sau nu, um, nu înțeleg avantajele lor. Uh, rolul lor este interesant când vine vorba de libera concurență. Mă întreb dacă aceste organizații sunt considerate rivalele cooperativelor. Poate de aceea nu sunt folosite în anumite state membre din nordul Uniunii Europene. Sunt în concurență cu uh, cooperativele? Aș dori să îmi răspundeți, pentru că am impresia că anumite zone Um, cum ar fi în zona Champagne sau în Rioja, organizațiile interprofesionale au făcut o, stradă, o, au făcut o treabă bună și poate și în alte zone ar trebui să fie folosite mai mult. Gata, s-a încheiat lista vorbitorilor. Voi da cuvântul din nou comisiei pentru a răspunde la întrebările puse de colegi, mai ales la cele ale domnului Nicholson. Care sunt sectoarele pentru care aceste organizații interprofesionale sunt un instrument util? În ce măsură completează structurile existente deja pe piață și intră ele în concurență cu alte tipuri de structuri? Iată, care sunt întrebările la care vă rugăm să răspundeți. Mulțumesc! mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru întrebările foarte pertinente. Domnul dantin și doamna Aguilera au spus că statul membru trebuie să decidă dacă folosește acest, acest instrument sau nu și cum îl folosește. Acest lucru se spune și în studiul nostru. Dacă uh, deci aceste organizații trebuie folosite așa în funcție de nevoi. După părerea mea, nu putem aplica modelul dintr-un stat membru în toate celelalte state membre. Statele membre din uh, estul Europei pot să aibă preocupări diferite de, de țările care folosesc organizații interprofesionale de 40 de ani. Deci, trebuie să, să, să înțeleagă ce, cum arată conceptul de organizație interprofesională, de ce nu, nu, nu decide singură care va fi rolul, trebuie să discute acest rol, în primul rând cu statul său sau statul în care se află. Deci, este clar că statul membru are un rol de jucat pentru a hotărâ cât trebuie să promoveze aceste organizații. Ați dat exemplul din uh, Champagne, unde se organizează um, um, organizații interprofesionale și în sectorul vinul, vinului. Um, aceste organizații au apărut deseori în perioade de criză, dar acum, de exemplu, în Germania, în sectorul zahărului, uh, sunt create pentru a preveni crize viitoare sau pentru a folosi instrumentele oferite de regulamentul privind uh, organizațiile de reglementare a pieței. Avem anumite organizații care pot să acționeze în uh, situații de criză și uh, organizația din domeniul zahărului din Germania ne-a spus nu putem să ne organizăm când apare criza. Trebuie să existăm eh, înainte de apariția crizei. Deci acesta este un instrument al sectorului pentru a face față perioadelor dificile. Dar, bineînțeles, depinde în funcție de, de, depinde de contextul din fiecare stat membru. La întrebarea dacă sunt de acord dacă regulamentul organizațiilor de piață eh, este unul logic. Eh, nu cred că trebuie să spun eu dacă lipsește coerența din ceea ce a făcut, au făcut legiuitorii europeni. Dar e adevărat că dacă se, se recunosc limitările într-un sector și știm exemplul din țările de jos și produsele um, și modelul nu este adaptat anumitor uh, sectoare. Avem pe de altă parte produsele agricole de bază, dar de exemplu iaurtul cu zahăr nu este un produs agricol, dar iaurtul fără zahăr este un produs agricol. Și această, uh, această modalitate de a stabili categoriile, într-adevăr, uh, îngreunează recunoașterea organizațiilor interprofesionale din cauza acestor restricții. Într-adevăr, atunci când statele membre ne-au întrebat dacă au marjă de manevră, noi n-am putut să spunem, interpretând regulile, că se poate extinde marja de manevră. Într-adevăr, rolurile sunt clare, organizațiile interprofesionale trebuie să fie recunoscute uh, pe un sector. Dar, până la urmă, Curtea de Justiție trebuie să hotărască dacă vreodată va exista o plângere în acest sens. S-a vorbit despre regiunea Rioja și vinul de Rioja din, din Spania. Poate ce am spus eu n-a fost foarte clar. Întrebați de ce cooperativele uh, sunt o piedică. Îmi cer scuze dacă nu am spus suficient de clar lucrurile, dar revin la întrebarea domnului Nicholson și dacă concurența din, dacă există concurență între cooperativ și uh, Uh, organizațiile interprofesionale. Din punct de vedere juridic, sigur, nu pot să existe și cooperativele și organizațiile interprofesionale. Funcțiile celor două tipuri pot fi diferite. Dacă aplicăm definiția cooperativei din studiu privind cooperativele din 2012, adică că o cooperativă este o, identitate, o, este o entitate controlată de utilizatori și interesul utilizatorilor atunci, bineînțeles, activitatea organizației uh, interprofesionale completează rolul cooperativelor. Uh, organizațiile interprofesionale asigură promovarea, transparența pieței, cercetarea, poate face multe lucruri pentru sector. Deci cele două tipuri de organizații pot, să, pot coexista. Și asta spuneam, de exemplu, reprezentantul Germaniei la conferința care, într-adevăr, și îmi cer scuze, a avut loc într-o vineri, um, a spus că, din cauza structurii bazate pe cooperative în Germania, nimeni nu a considerat că e nevoie de organizațiile interprofesionale pentru că se existența cooperativei deja acoperă o parte din aceste aspecte. Dar, după cum vedem din exemplu din Germania, cooperativele nu exclud organizațiile interprofesionale. Rolul celor două tipuri de, de, de organizații trebuie să fie însă clar uh, definite. După părerea mea, cooperativele fac ceva diferit de uh, organizațiile uh, interprofesionale just need to check. Um, is there a north-south divide? Well, I'm not so sure. Dacă există diferențe între statele din sud și cele din nord, nu sunt foarte sigură. Într-adevăr, Franța și Spania sunt țările în care există cele mai multe organizații interprofesionale. Dar acum ele există și în țări cum ar fi Ungaria sau România, Într-adevăr, în țările din nordul Europei, Danemarca sau alte țări de, din această zonă, nu există mult interes față de aceste organizații. Poate din cauza faptului că cooperativele au reușit să acopere acest vid și revin aici la conștientizare. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că trebuie să existe mai multă conștientizare în legătură cu rolul acestor organizații. Într-adevăr, și în cadrul conferinței noastre din martie ne-am dat seama că oamenii erau interesați. Dar această conștientizare nu este doar o sarcină a Uniunii Europene. Dacă dorim să funcționeze această organizație, autoritățile statelor membre trebuie să sprijine proiectul. Pentru că procesul de recunoaștere poate să fie, să meargă bine sau mai puțin bine. Se pot explica anumite lucruri în limba țării producătorilor sau nu deci, bineînțeles, noi avem un rol important și dorim să ținem cont de, de ce aveți de spus, dar nu trebuie să fie doar sarcina comisiei să promoveze acest uh, proiect. Trebuie să se facă, să se facă uh, eforturi și în alte parte. Cineva a spus că trebuie să se clarifice faptul că organizațiile interprofesionale fac lucruri diferite. Într-adevăr, cu cât e mai lung lanțul, cu atât mai bine. Și dacă discutați cu organizațiile interprofesionale, multe dintre ele care sunt scurte, spun, e păcat că, de exemplu, sectorul vânzării în detaliu nu e reprezentat. Singurul semn pozitiv a fost interesul sectorului vânzării uh, Um, în detalii față de conferință, deci poate că lucrurile avansează, dar dacă organizația interprofesională nu este doar un instrument al fermierilor, cel întregului lanț, atunci întregul lanț trebuie să fie reprezentat. Și va oferi astfel o valoare adăugată. Întrebați dacă trebuie să existe organizații interprofesionale europene, de nivel european. Ei bine, avem un regulament de la începutul lui 2016 care permite acest lucru. E vorba de um, organizațiile transnaționale, uh, interprofesionale transnaționale, de exemplu cea din uh, din domeniul tutunului uh, folosește această posibilitate, însă acesta este un dezavantaj dacă vorbim despre extinderea taxelor sau uh, a rolurilor într-un context transnațional. Una e să de, de să, se plătești anumite taxe pentru producerea de pepeni în Franța și alta este ca cei din Italia să controleze aceste taxe. Dar există organizații transnaționale de, în sectorul tutunului și a fost creată tocmai pentru a fi un interlocutor al instituțiilor europene. În ceea ce privește regulile de concurență inechitabile sau rolurile concurenței în general, S-a spus că ele trebuie să funcționeze într-un context clar, da, într-adevăr, acesta a fost și o concluzie a studiului, cu cât mai clare sunt obiectivele și sarcinile, cu atât mai bine. Dar nu trebuie să uităm că legiuitorul european deja a pus limitele în articolul 210 din regulamentul privind organizațiile comune de piață, au spus că nu trebuie să se ocupe de fixarea prețurilor sau să stabilească cote. Deci, Comisia Europeană era deja foarte conștientă de faptul că organizațiile interprofesionale pot să funcționeze bine într-un cadru, dar cadrul trebuie să fie bine, bine definit. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mai întâi doresc să, mulțumesc, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezentare. Apoi, Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat situația din alte sectoare. Acesta este un instrument important, dar evoluția lor nu este rapidă și am impresia că lucrurile variază de la un sector la altul în funcție de specificități. Aceste organizații, în anumite cazuri, sunt transnaționale, și arată oarecum diferit în funcție de sectoare. În anumite regiuni nu funcționează bine sau nu au fost uh, promovate. Interesant să vedem că în, situația din sectorul zahărului este oare o reacție la eliminarea cotelor? Cum ne putem explica că aceste organizații au funcționat bine în sectorul zahărului sau al tutunului? Ați menționat conferința și documentele care au prezentările făcute la conferință, ar fi bine să ne transmiteți și nouă aceste documente, care cu siguranță ne-ar fi foarte utile. Oricum, este un subiect foarte interesant și poate vom putea să mai discutăm subiectul și cu comisiile pentru agricultură din parlamentele naționale. pentru că până la urmă aici e vorba de producția de alimente. Oricum, vă încurajăm să vă continuați eforturile la nivelul Comisiei Europene și sper că ne vom revedea ca să ne prezentați și alte analize și studii. Iată, am încheiat programul de azi. Mâine le luăm la ora 9 cu voturile. Vă rog să nu uitați cardurile de vot. Programul de mâine dimineață este foarte încărcat. Vor fi foarte multe voturi a trebuit să renunțăm la o jumătate de zi de ședință, de aceea mâine Trebuie să începem la 9 fix și vă rog să aveți cu toții cardurile de vot la dumneavoastră pe mâine.